So, dear colleagues, shall we start? Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor! Mai întâi aș dori să vă informez că doamna Hubner a trebuit să plece în Polonia din motive personale, prin urmare eu voi prezida această sesiune. Trecem acum la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi și dacă nu mai sunt sugestii vis-a-vis -vis de ordinea de zi, aceasta se consideră adoptată. Uh, because uh, the, the Spanish minister will be arrive Ministrul spaniol va sosi eh, mai târziu, la ora 3 și 30 de minute, prin urmare Vom începe cu punctul 12 de pe ordinea de zi și aș dori acum să dau cuvântul colegul nostru Evgeni Kirilov pentru a ne prezenta uh, raportul uh, său. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, înainte să lansăm discuția, aș dori să vă dau câteva informații în legătură cu starea de fapt uh, care vizează procedura de modificare a regulamentului uh, general uh, pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. Acest proiect are o istorie îndelungată în spate, au existat anumite complicații pe care le cunoașteți cu toții. Săptămâna trecută, luni, Comisia a propus o modificare a uh, acestui regulament în sesiunea plenară și comisia noastră este comisia responsabilă pe fond. Se pare că va începe activitatea legată de această modificare conform noilor proceduri prevăzute în tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, uh, problema legată de conflictul de competență cu Comisia uh, pentru Ocuparea Forței de Muncă rămâne actual. Această uh, comisie se pare că ar trebui doar să elaboreze un aviz în legătură cu um, subiectul, Însă această comisie solicită aplicarea articolului 50 al regulilor de procedură internă ale Parlamentului. Adică se dorește ca Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă să colaboreze la redactarea acestui raport. Doamna Hübner nu uh, susține o asemenea împărțire a responsabilităților și uh, consideră că e doar de competența Comisiei noastre această temă. Dar la uh, conferința președinților de comisie de săptămâna trecută la Strasburg uh, s-a uh, decis ca această chestiune să fie soluționată la uh, reuniunea președinților de comisii pe 4 februarie. Datorită acestei incertitudini care încă persistă, și datorită unei disponibilități de cooperare, pe de altă parte, aș dori să vă prezent astăzi uh, spre discuție nu un uh, proiect de uh, raport, ci un al doilea document de lucru. Știți că a existat o primă discuție în legătură cu un prim document de lucru, iar acest al doilea document de lucru face sugestii concrete. Cred că ele vor contribui la o dezbatere mai profundă vis-a-vis -vis de această temă. Noi dorim să um, accelerăm dezbaterea în Parlament. Activitățile conform uh, vechii proceduri au fost blocate datorită unei întârzieri de 5 luni, pentru că Consiliul nu s-a putut pune de acord asupra propunerii Comisiei și sperăm ca Parlamentul, uh, la rândul său, nu va uh, prelungi um, această discuție datorită unor neclarități procedurale interne. Deja am uh, organizat o reuniune cu reprezentanții diverselor grupuri uh, politice, cu raportorii uh, din umbră și cred că există un acord din acest punct de vedere. În ceea ce privește conținutul propunerii comisiei din cel de-al doilea document de lucru pe care îl aveți, Eh, e bine, aici se susține clarificarea și simplificarea unor norme legate de politica de coeziune, care se leagă mai ales de următoarele puncte. Proiectele majore, stabilirea eh, unui instrument de inginerie financiară pentru ehm, eh, eficiența energetică și pentru utilizarea formelor regenerabile de energie, și apoi uh, schimbări legate de, uh, proble de programe care generează uh, venituri, informații financiare în rapoartele anuale, area de cuprindere a unor scheme de finanțare și posibilitatea ca statele membre să refolosească anumite scopuri în urma unor anumite fonduri rezultate în urma unor identificări de nereguli în cheltuirea banilor. se dorește o corectare a normelor excesiv de complicate pentru a vedea cum putem folosi banii care vin din cofinanțări. Știm că am avut probleme cu productivitatea utilizării acestor fonduri uh, pe timpuri de criză. Considerăm că măsurile uh, găsite pentru a răspunde la uh, criza economică și financiară propuse de Comisie într-un document oficial și de către Consiliu sunt mai acceptabile decât propunerea inițială a Comisiei care apare în documentul din iulie 2009. Prin urmare, propun o respingere a amendamentului uh, legat de articolul 77, care vizează um, o rambursare totală a uh, fondurilor în perioada 2009-2010. După cum bine știți, în Consiliu majoritatea statelor s-au opus uh, acestei idei. În loc să se modifice articolul 77, eu susțin modificarea articolului 82, care permite statelor afectate mai grav de criză să primească în 2010 niște avansuri la plăți în valoare de 2% din fondul de coeziune și 4% din uh, contribuțiile care vin din partea uh, Fondului uh, Social European pentru programele operaționale. Și aș dori să subliniez că vorbim de foarte puține state, dar trebuie să arătăm solidaritate față de aceste țări care au fost lovite cel mai puternic de criză. În ceea ce privește articolul 93, dorim reguli mai flexibile vis-a-vis de angajamentele financiare pentru 2007. va exista o împărțire în șase uh, părți. Când vine vorba despre angajamentele bugetare pe perioada 2008-2013. Această măsură ar putea ajuta statele membre să nu uh, piardă fondurile din 2007 și aici, practic, sunt vizate uh, majoritatea statelor membre. Iar acest pas este unul uh, binevenit, pentru că până la urmă știm că perioada 2007 uh, a fost foarte dificilă în ceea ce privește aplicarea procedurilor uh, vizate de programele operaționale. La sfârșit aș dori să subliniez faptul că mă aștept ca discuția de astăzi să se bazeze pe documentul de lucru pe care vi l-am propus, adică să mm, avem o discuție mai fructoasă, intrând în detaliul textului propus de comisie. Sper că colegii mă vor ajuta uh, să finalizez elaborarea proiectului de raport pentru următoarea uh, reuniune a regii din februarie. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Aș dori să dau acum uh, cuvântul coordonatorilor mai întâi. Domnule președinte, aș dori să obțin câteva lămuriri în legătură cu aceste document și cu întregul uh, regulament. Poate mă înșel, uh, poate nu sunt foarte bine informat, însă mi se pare că ar trebui să știm ce se întâmplă în cadrul procedurii generale. Din câte știu eu, propunerea Comisiei uh, a fost uh, acceptată de Consiliu, apoi a existat o schimbare a normelor uh, trecând de la tratatul de la Nisa la cel de la Lisabona, iar acum uh, funcționăm după noua procedură, conform tratatului de la Lisabona. Deci intrăm în procedura de codecizie. Amendamentele acestea se referă la primul text al Comisiei sau sunt în conformitate cu acordul care s-a obținut în noiembrie de către Consiliu? Vorbim despre acel procent faimos de 100%. Prin urmare, aș dori să se clarifice uh, lucrurile. Cum stau lucrurile astăzi, ca să nu ne pierdem în uh, detalii? Pe ce anume trebuie să lucrăm, care este procedura de urmat astăzi și care vor fi rezultatele? Îmi cer scuze pentru asemenea întrebare, dar cred că avem nevoie de asemenea informații acum. Mulțumesc! Ja, ich möchte auch noch mal, erstens war die Präsentation mai întâi uh, de toate, din punct de vedere al uh, conținutului, trebuie să recunosc că nu am uh, putut urmări acest con- conținut, nici măcar interpreții nu au reușit să redea tot ceea ce s-a prezentat. Poate că am putea primi un text în scris. Îl rog pe colegul nostru să ne pune un text scris la dispoziție. Asta în primul rând. În al doilea rând, în întreaga prezentare, nu am prea înțeles care este procedura. Bine, eu am înțeles deja cum arată procedura asta pentru că am contactat o serie de birouri, am încercat să verificăm toată procedura. Președinția a fost aici și ne-a întrebat ce se întâmplă și uh, în momentul de față înțelegem uh, procedura. Cum arată aceasta? Uh, lucrăm asupra textului comisiei din iulie. Altceva nu este acceptabil. Aceasta este premisa de plecare. Avem această uh, Uh, această încercare de a intra în discuție cu Consiliul. Avem uh, o serie de propuneri foarte bune care au fost acceptate de către Consiliu. Așadar, noi trebuie să oferim o serie de propuneri Consiliului care, în cazul în care le acceptă, uh, vor fi incluse în text. Deci, prin urmare, după părerea mea, procedura, din punctul meu de uh, vedere a fost întârziat, întârziată de către Parlament. Asta înseamnă că lucrăm asupra textului Comisiei, aceasta reprezintă baza și în acest context nu înțeleg acum ce e cu acest document de lucru? De ce nu avem un raport în locul acestui document de lucru? Pentru că nu are sens să prezentăm o serie de documente de lucru, pentru că documentele de lucru nu pot face obiectul unei proceduri. Nu putem folosi aceste documente pentru a uh, propune o serie de amendamente. Avem nevoie de un raport pentru a introduce amendamente. Și trebuie să fiu sinceră că, din punct de vedere al conținutului, nu are sens să purtăm această discuție, pentru că nu avem un proiect de raport. Îmi pare foarte rău pentru că această situație nu duce decât la întârzierea cu luni de zile a întregii pro, uh, proceduri. Prin urmare, întârzierea este apare din vina Parlamentului. Lucrul acesta este cât se poate de clar. Care este dorința mea? Cele uh, deja lucrate pot fi integrate în text, astfel încât să avem cât mai curând cu putință un raport. După părerea mea, acest raport poate fi prezentat în mai puține limbi, uh, asta pentru a putea lucra, demara lucrările uh, raportorii din uh, umbră trebuie să primească un document, mai apoi putem prezenta raportul, mai apoi putem introduce amendamentele și mai apoi putem vorbi despre conținut. Avem o serie de propuneri făcute deja raportorului în urmă cu trei luni de zile am uh, prezentat deja propunerile noastre cu privire la textul comisiei. Acestea vor putea fi mai apoi uh, transmise într-o, famier, într-o formă scrisă, însă avem nevoie de un raport și de o procedură. Ce propun eu? Avem nevoie cât mai rapid posibil de un raport din partea raportorului. Bineînțeles, acest raport trebuie să se bazeze pe vechiul document al Comisiei, indiferent de ceea ce, cele ce s-au întâmplat. Dacă vrem să fim compatibili cu Consiliul, atunci raportorul trebuie să reacționeze rapid la uh, amendamente și să contacteze Consiliul. Avem nevoie de un termen limită pentru introducerea amendamentelor, însă acest lucru poate să se întâmple doar după propunerea unui raport. Mai apoi putem vota în cadrul Comisiei și mai apoi putem continua negocierile cu Consiliului cu Consiliul. Vă propun să nu mai amânăm toate acestea pentru că raportorul se pare că în momentul de față nu reușește să își asume responsabilitățile acordate. Domnul uh, președinte, vă mulțumim, domnul Van Nisteroi. Ja, voorzitter, dank u wel. Aansluitend bij de vraag... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă leg acum de rugămintea exprimată de antevorbitoarea mea. ce se întâmplă cu documentul acesta de lucru, care este de fapt valoarea documentului de lucru. Aș vrea să aflu din partea raportorului care este propunerea sa cu privire la modul în care putem continua. El uh, dorește să așteptăm până în momentul în care Parlamentul uh, a dispus toate modificările necesare conform tratatului de la Lisabona uh, trebuie să luăm în orice caz în considerare faptul că în momentul de față avem nevoie de o procedură cât mai rapidă, de un raport care să apară cât mai rapid. Put... În uh, avem nevoie de toate amendamentele necesare. Domnul raportor ar putea să ne spună care este procedura pe care și-o dorește. Are, își dorește o procedură completă sau vrea să rămână la, la propunerea Consiliului? Mi-ar plăcea să aflu din partea sa un răspuns cât se poate de clar, pentru că mai apoi mi-ar, mi-aș dori să aflu de la Comisie cum stau lucrurile. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Oh. Monsieur Oron. Monsieur Oron. Oron. Domnul Oron. Je pense que c'est une euh, bonne chose que d'aller vers la simplification. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. În ceea ce privește simplificarea procedurilor, eu sunt pentru. Însă aș dori să fac un uh, comentariu și anume, eu nu sunt sigur că uh, Uh, am vorbit de o mare eficacitate pentru marile proiecte de mediu, dacă am vorbit despre o ridicare a costului minim de la 25 de milioane la 50 de milioane. Multe dintre aceste proiecte uh, de mediu, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie unele de mărime mișlocie, adică să trecem uh, Uh, de la 25 de milioane la mai mult, nu cred că ne ajută. Suma de 25 de milioane era pertinentă. Dacă am crește această sumă, am risca să uh, nu avem o abordare neapărat productivă. Asta era remarca pe care doream să o fac. Mulțumesc, domnule președinte. Ok, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. vorbeam de două propuneri. Una era a Consiliului și am primit-o după ce am primit propunerea Comisiei. L-aș întreba pe raportor, în amendamentele făcute de domnia sa, în amendamente, în amendamentul numărul, cer scuze, amendamentul numărul 11, documentul domniei sale, dacă ne uităm la text, documentul de lucru cu privire la această propunere. Amendamentul 11, text propus de comisie. Și se propunea eliminarea acestui, acestei adăugiri. Din câte înțeleg, diferența dintre propunerile comisiei și ale Consiliului se refereau la Circunstanțe de cofinanțare pentru fondul social. Comisia se referă la fondul social. Cerând plată de 100%, o plată din partea comisiei de 100% pentru 2009 până în 2010. În propunerea Consiliului se vorbește de codecizie nu tra- tramit o solicitare și ne spunem da sau nu. Consiliul propune ca acest principiu să fie folosit doar dacă statele membre pot oferi dovezi că acele plăți sunt extrem de necesare ca măsuri anticriză. Deci nici am auzit eu înainte. Există un număr de țări care primesc uh, să spunem, plăți avansate mai mari. În principiu, Consiliul reduce propunerea originală a Comisiei. Îți cere dovezi. Dacă vrei plată de 100% de la Comisie, 100% încă o dată, atunci trebuie să oferi dovezi că este vorba de măsuri anticriză pe care vrei să le finanțezi în acest sond focial. 2009-2010. În amendamentele dumneavoastră propuneați eliminarea propunerii comisiei. Însă întrebarea mea este următoarea. Documentul dumneavoastră e neclar din acest punct de vedere. Propuneți să acceptăm direct propunerea Consiliului? Asta e întrebarea principală. Restul sunt doar de formă. Dacă așa stau lucrurile și suntem de acord cu amendamentele noastre, înseamnă că suntem de acord cu propunerea Consiliului. Suntem de acord că este posibil ca această comisie să plătească doar pentru 2 ani, pentru un singur fond, în acel caz, în cazul în care statul membru poate oferi dovezi că banii se folosesc exact pentru măsuri anticriză nu înțeleg, înțeleg că nu este foarte ușor de dovedit așa ceva oricine și de verificat așa ceva, că oricine poate pretinde că recur la măsuri anticriză. Însă, practic, întrebarea mea a fost, a fost formulată și anterior, dar eu o formulez puțin mai precis. În locul eliminarea propunerii comisiei, în locul eliminării pur și simplu a propunerii comisiei, ce ați dorit dumneavoastră concret? Îl rugăm pe raportor să răspundă cam în 5 minute, pentru că ministrul spaniol a soțit deja. Dacă nu puteți răspunde repede, vom continua după vot. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-mi cer scuze dacă am citit materialul prea repede. Speram că fiind în engleză îl va înțelege toată lumea, dar oricum știți că nu aveam decât 30 de minute la dispoziție. Am să trimit materialul tuturor, pentru că, evident, acum nu avem timp. Dar cel mai important de înțeles este că eu n-am fost implicat în activități creative. Eu am centralizat documentele primiste, primise. Sunt rezultatul a 5 luni de deliberări și consultări. Ideea inițială pentru discuția de astăzi era să vedem cam care ar fi pașii următori. Dumneavoastră mă întrebați pe mine, eu vă întreb pe dumneavoastră. Încotro ne îndreptăm de aici. Păstrăm acest document și îl, îl impunem statelor începând cu luna aprilie sau modificăm? Nu e vorba de creativitate, este documentul asupra căruia s-a căzut deja de acord. Comentul amendat al comisiei a fost și o carte albă, știți foarte bine. Așa că îmi cer scuze, nu Schroeder, dar comisia noastră parlamentară nu are nici o vină. Noi am așteptat răspunsul din partea Consiliului tot timpul. Nu noi suntem de vină pentru întârzierile acumulate. Problema aici este că Comisia privind ocuparea forței de muncă a vrut să aibă un coraportor. De aceea am, am botezat acest document document de lucru. Președintele va decide dacă noi, comisia noastră, jucăm rolul principal în acest sens sau nu. Dar trebuie să așteptăm. Următorul aspect – În ceea ce privește amendamentul 11. După mine, situația este foarte clară. Știți care a fost propunerea originală a Comisiei, aceasta a fost eliminată, propunerea nouă se referă doar la țările cele mai afectate. Se specifică foarte limpede care sunt aceste țări. Țări care au avut o scădere a PIB-ului în 2009 în comparație cu 2008 de mai mult de 10% în termeni reali. Este foarte, foarte clar. Și probabil se vor califica 3 sau 4 țări, altele nu pot beneficia un singur comentariu cu privire la cele 25 până la 50 de milioane pentru proiectele majore. Aceasta a fost propunerea originală a Comisiei în ideea de a nu complica lucrurile pentru că anumite state membre s-au plâns. Însă noi putem discuta acest lucru în momentul în care avem proiectul textului în fața noastră, am să vi-l trimit și o să vedem care va fi avizul comun. Cam asta am de spus în acest moment, domnule președinte. Mulțumim uh, raportorului dori să vă informez că proiectul de raport va fi trimis pe 22 februarie 2010. continue. Welcome, Mr. Min Urăm bun venit uh, domnului ministru în numele comisiei noastre, domnul Carlos Ocaña, secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe, în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului, va, va vorbi despre programul de lucru al președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene în materie de politici regionale. Domnule ministru, aveți cuvântul. distinși membri ai comisiei, am venit astăzi aici pentru a vă prezenta prioritățile președinției spaniole în acest domeniu. Mă voi concentra pe trei elemente principale ale politicii de coeziune. În primul rând, viitorul acestei politici, integrarea principiului coeziunii teritoriale și mă voi referi și la simplificarea regulamentelor existente. Aceste trei elemente vor fi analizate în detaliu pe parcursul președinției spaniole. Să acum aș dori să spun câteva cuvinte despre fiecare dintre ele. Voi începe cu viitorul politicii de coeziune. În următoarele șase luni și pe durata președințiilor viitoare, viitorul politicilor de coeziune va rămâne un subiect de analiză și dezbatere în materie de obiective și priorități. Europa trece prin cea mai serioasă criză economică din ultimii 10 ani. S-au evidențiat astfel anumite lipsuri în anumite zone și țări ale Uniunii Europene, indiferent de nivelul de dezvoltare economică și socială din zonele respective. Implicațiile sunt serioase și nu trebuie scăpate din vedere atunci când ne gândim la viitorul politicii de coeziune. În primul rând, există o nevoie imperioasă de a opera schimbări structurale care să permită anumitor regiuni și state membre să facă față cu succes schimbărilor aduse de globalizare și să se adapteze de asemenea și la schimbările de mediu pe termen lung. De asemenea, trebuie să asigurăm acele mecanisme care să ne permită să elaborăm un răspuns pe termen scurt, mai flexibil atunci când ne confruntăm cu situații de criză sau șocuri acute. Acest lucru, este, acestea sunt extrem de greu de prevăzut și, prin urmare, au și un impact asimetric asupra regiunilor noastre. De asemenea, mai există posibilitatea că diferențele dintre anumite state membre sau regiuni să se amplifice în viitor. În următorii ani s-ar putea încetini procesul de convergență dintre statele membre și regiunile Uniunii Europene. Asta în contextul general a unei creșteri economice mai scăzute, a unor investiții publice mai scăzute și a unor constrângeri bugetare mai serioase. Se poate ca în trei procesul de convergență să încetinească. Și acum există o presiune pentru statele membre de a continua schimbările uh, structurale. Și această situație uh, este una de care profită foarte mult unele state membre, în timp ce altele sunt mai în urmă. Cât vește uh, recuperarea, redresarea economică, acesta este uh, un aspect esențial pentru a continua activitatea noastră, pentru a proteja mediul și pentru a restructura uh, politica de coeziune. Toate aceste elemente trebuie luate în considerare și incluse în modul în care vom uh, restructura politica de coeziune, care evident continuă să joace un rol important ca pilon al unei uh, integrări uh, echilibrate a regiunilor mai sărace în Europa. Cât privește recesiunea economică, a avut un impact negativ asupra convergenței și, evident, regiunile cel mai puțin dezvoltate au fost cele mai afectate, pentru că, în mod evident, Uh, structurile uh, în aceste zone nu sunt atât de robuste. Politica regională europeană are un rol important de jucat uh, în ceea ce privește impactul pierderii locurilor de muncă. Acest punct reprezintă un punct central al echilibrului pentru multe state membre, prin urmare trebuie să intervenim și aici. Conștientizarea și sensibilizarea publicului vis-a-vis -vis de rolul instituțiilor naționale este un aspect uh, important, pentru că astfel vom putea să uh, obținem mult mai multe de la o economie de piață funcțională. Competitivitatea în Europa presupune să ne axăm mai mult pe uh, convergență. Politica de coeziune trebuie să fie prezentă pe tot întinsul Uniunii Europene. Strategia uh, Uniunea Europeană 2020 uh, reprezintă un element esențial pentru orice politică uh, comunitară în viitor și evident vom avea nevoie de această strategie în următorii ani pentru a putea să consolidăm modelul de creștere bazat pe cunoaștere, pe respectul față de mediu și pe politica de coeziune. Evident, aici ne putem aduce contribuția vis-a-vis de politicile de uh, creștere a Uniunii Europene. Strategia 2020 uh, uh, e esențială, așa cum a fost și strategia de la Lisabona. Trebuie să investim și în infrastructură, pentru că aceasta este importantă pentru creștere în statele noastre. Trebuie să investim în cercetare, dezvoltare, inovație, uh, și acesta trebuie să aibă un rol sporit în politica de eh, coeziune. Să nu uităm însă și elementele care țin de durabilitate, de energie regenerabilă și de eficiență energetică. Trebuie să redirecționăm cheltuielile pe obiectivele strategiei eh, Uniunii Europeană 2020. Vorbim eh, despre acțiune la nivel național și regional, pentru că multe elemente se referă la competitivitate și acestea sunt în mâinile regiunilor, pentru că acestea sunt mult mai uh, indicate să ia măsuri la fața locului. Unul dintre elementele cele mai importante ale activității politicilor regionale reprezintă, este reprezentată de valoarea adăugată pe care am putut-o obține în Europeană datorită uh, îmbunătățirii fluxului de informații uh, la nivel instituțional. Cunoașterea pe care o avem uh, trebuie să fie folosită cât se poate de eficient. Unul dintre elementele cruciale pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când ne gândim la o nouă viziune asupra politicii de coeziune este reprezentat de definiția obiectivelor. Dacă ne gândim la obiectivele legate de convergență, mulți dintre noi ar fi de acord că acestea trebuie continuate însă trebuie să ne mai gândim și la posibilitatea de a introduce anumite schimbări pentru a ne asigura că aceste obiective sunt mult mai eficiente. Un alt element important de luat în considerare aici este următorul. Trebuie să vedem cum am putea să acționăm vis-a-vis -vis de aceste obiective de convergență. Dacă ne gândim la posibilitățile de finanțare, evident știm că idealul ar fi să existe uh, o abordare um, uniformă vis-a-vis -vis de creștere în Uniunea Europeană. Mai sunt și alte provocări uh, cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană, de exemplu schimbarea climatică, imigrația uh, și așa mai departe. Deci sunt și alte domenii unde trebuie să acționăm. Trebuie să ne asigurăm că politica de coeziune uh, este un instrument eficient uh, pentru a face față acestor uh, provocări și noilor provocări cu care ne-am putea confrunta în viitor. Evident, n-ar trebui să uităm nici faptul că avem anumite constrângeri bugetare din ce în ce mai sporite și cred că asta um, va afecta multe state într-o mare măsură în viitor. Vor exista din ce în ce mai multe nevoi, dar trebuie să ne asigurăm că resursele sunt împărtășite și împărțite într-o manieră mult mai eficientă. În același timp, n-ar trebui să uităm uh, caracteristicile uh, specifice ale fiecărei uh, regiuni și probleme legate de convergență. Un alt element important este stabilirea unei perioade de tranziție în care regiunile să se îndepărteze de obiectivele legate de convergență. Ar fi logic, așadar, pentru a garanta o dezvoltare echilibrată a regiunilor să uh, vorbim despre strategii de uh, eliminare uh, treptată pentru ca aceste regiuni să nu sufere de schimbări bruște în ceea ce privește sprijinul financiar de care se bucură din partea politicii de coeziune. Aceste regiuni um, se confruntă cu probleme de stabilitate financiară și se vor confrunta și în această perioadă de eliminare graduală a ajutoarelor. Evident, uh, au mai fost introduse și până acum perioade de tranziție pentru eliminarea sprijinului financiar, însă acestea au fost uh, foarte scurte și planificarea financiară n-a răspuns neapărat sprijinului financiar care a fost oferit sau formei uh, de finanțare. Și asta a adus la anumite dezavantaje financiare atât pentru regiuni, deci pentru regiuni atât în faza de eliminare graduală cât și în faza anterioară. Anumite regiuni astfel s-au uh, întors la modelul uh, convergent și asta a pus probleme, însă pentru a evita astfel de consecințe negative pentru regiuni uh, în viitor, pentru regiunile care se află în perioada de tranziție, gândindu-ne la um, perioada 2014 și 2020, trebuie să găsim anumite metode de finanțare adecvate. Evident, ocuparea forței de muncă este legată de competitivitate, așadar trebuie să promovăm schimbări uh, economice prin inovație uh, și prin acea societate bazată pe cunoaștere. Trebuie să uh, încurajăm sprijinul antreprenorial, calitatea mediului, să oferim mai multă accesibilitate și să ne îmbunătățim resursele pentru a ne atinge obiectivul de a avea mai multe locuri de muncă și mai bune. Două treimi din uh, regiunile uh, europene vor face parte din acest obiectiv de competitivitate, iar strategia uh, Europa 2020 presupune că aceste regiuni trebuie să fie eligibile pentru politica de coeziune. Și principalul beneficiu al acestei structuri este următorul. Regiunile vor fi stimulate să crească împreună. Și trebuie să ne asigurăm că acest efect este cât se poate de vast. Să nu uităm în același timp faptul că politica de coeziune nu este un instrument care vizează doar uh, să distribuiască anumite ajutoare uh, financiare. Trebuie eliminate anumite neajunsuri și trebuie uh, încurajate schimburile uh, instituționale pentru a evita excluziunea socială. Trebuie să ne gândim de asemenea la faptul că aceste obiective vor acoperi și regiuni cu uh, niveluri diferite de dezvoltare. Pentru moment, uh, regiunea, dacă nu este una convergentă, nu este una uh, competitivă. Dar asta înseamnă că până în 2014 obiectivul acesta va presupune o sporire a veniturilor la nivel regional și la nivelul Uniunii Europene. Și trebuie să luăm în considerare aceste aspecte atunci când distribuim uh, resursele și uh, trebuie să vedem exact ce putem uh, finanța pentru a putea elimina discrepanțele între regiuni vis-a-vis -vis de acest obiectiv. Trebuie să ne mai gândim și la anumite etape care trebuie stabilite și aici cred că ar fi util să procedăm cum vă spuneam, adică să ne axăm uh, pe nevoile speciale ale regiunilor convergente și nu pe nevoile celor mai bogate regiuni din Europa. Cât avem și un obiectiv de cooperare teritorială și există mult acord atunci când vine vorba de dezvoltarea acestui obiectiv. Un alt element important este legat de uh, tipul uh, de ajutor financiar oferit uh, aici. aici există, evident, niște criterii clare de alocare a fondurilor pentru fiecare stat în parte sau pentru fiecare regiune. Există anumite niveluri de cooperare teritorială și um, e esențial să simplificăm lucrurile cât se poate de mult. Obiectivul Uh, obiectivul principal este gestionarea acestor uh, fonduri. Avem foarte multe agenții în fiecare stat uh, membru și de aici și diferențele între proiectele care sunt finanțate. Dacă ne gândim la secțiunile acestui obiectiv, evident, trebuie să mai discutăm anumite elemente vis-a-vis -vis de cooperare transfrontalieră, să spunem. Regiunile se confruntă cu anumite provocări și uh, ar trebui să le uh, sporim uh, eficiența cât se poate de mult. Există și o distribuție asimetrică a competențelor care poate duce la o stimulare a cooperării transfrontaliere. Aceasta trebuie stimulată și din punctul de vedere al capacității administrative. Și ajungem acum la cooperarea transnațională, un alt uh, element uh, esențial. Și aici trebuie să definim spațiile uh, luate în considerare. În cadrul Uniunii Europene e clar că există anumite interese legate de definirea unor spații care pot coopera unul cu celălalt. trebuie să ne mai gândim și la uh, metode de definire a acestor zone, pentru ca fiecare regiune să uh, poată coopera așa cum trebuie cu alte regiuni din Europa, aducându-și contribuția la uh, eficiență și simplificare. Unele metode de lucru sunt complicate, însă dacă ne-am putea atinge obiectivul, am putea obține un uh, efect uh, maxim uh, vis-a-vis -vis de cooperarea transnațională. Aici avem însă nevoie de indicatori corecți și, până la urmă, trebuie să consolidăm și cooperarea interregională ca instrument al politicii de coeziune. putem să găsim uh, uh, mijloace prin care regiunile să poată coopera în diverse domenii. Autoritățile regionale și autoritățile locale trebuie să intervină aici și pot lua diverse măsuri. Aș dori să mă refer puțin și la uh, coeziunea teritorială. Dacă ne gândim la viitorul uh, politicii de coeziune, atunci, evident, integrarea principiului de coeziune teritorială are un anume rol de jucat. În articolul 3 al Tratatului de la Lisabona, ni se spune că te, coeziunea teritorială uh, presupune anumite obiective uh, legate de viitorul politicii de coeziune. Criza economică actuală, cu repercursiunile sale asimetrice asupra teritoriului, uh, duce la o intensificare a dezbaterii uh, vis-a-vis -vis de acest uh, subiect. În octombrie 2008, uh, Comisia Europeană a adoptat o carte verde legată de o dezbatere publică a um, coeziunii teritoriale și implicațiile acesteia. Ar trebui aici să ne axăm deci, pe patru elemente de cooperare între teritorii care vizează consolidarea integrării europene, Trebuie să accentuăm rolul comunităților uh, rurale și uh, importanța programării în cadrul politicii de uh, coeziune pentru a obține o mai mare consecvență între aceste politici trebuie să consolidăm și strângerea de date pentru a putea elabora așa cum trebuie aceste politici. Iar una dintre prioritățile majore ale președinției spaniole este să continue aceste dezbateri care deja au fost inițiate și să facă progrese în aplicarea practică a tuturor acestor principii. Apoi, în al treilea rând, avem nevoie de o simplificare a procedurilor administrative. Acesta este încă unul dintre elementele cheie ale, preș- ale programului președinției spaniole. Procedura de control și procedura administrativă este, după părerea noastră, mult prea complicată. Uneori, nu întotdeauna, acest, uh, acest complex uh, duce la o spărire a poverii administrative și uh, la neatingerea obiectivelor stabilite prin intermediul politicii de coeziune. În momentul de față, sistemele de, de control sunt următoarele. Sunt caracterizate prin următoarele elemente. Controlele sunt deosebit de complexe, fără a duce la o mai bună utilizare a fondurilor alocate. Vorbitorul se întrerupe. În ceea ce privește procedura administrativă, investițiile și fondurile regionale nu sunt bine coordonate. Prin urmare, avem nevoie de o coordonare eficientă a acestor fonduri. Asta pentru ca finanțarea să fie asigurată pentru uh, proiecte până în momentul în care vin celelalte fonduri alocate. În momentul de față nu avem decât de a face cu un transfer ex post și prin urmare obiectivele sunt periclitate. E clar, în ceea ce privește bugetul diferitor organisme, nu mai putem uh, modifica multe lucruri, însă putem încerca să facem lucrul acesta. În cazul anumitor uh, uh, plăți, fondurile nu sunt alocate în momentele necesare. Apar o serie de costuri uh, suplimentare, ca urmare uh, fondurile alocate nu mai sunt suficiente sau se prea poate ca multe dintre regiuni să nu folosească uh, într-o manieră eficientă fondurile alocate. Cum trebuie să evaluăm sistemele de control. Aceste sisteme sunt atât de complicate încât nu uh, duc decât la o complicare a poverii uh, administrative. În anul 2008, uh, raportul Comisiei ne arată că acest, aceste sisteme de control trebuie să fie evaluate din nou. Bineînțeles, avem nevoie de un control foarte aspru. Asta pentru ca fondurile să fie folosite pentru atingerea scopurilor stabilite. Însă, controlul nu trebuie să reprezinte un scop în sine. Care este obiectivul? Obiectivul nostru este acela ca fondurile pe care le alocăm să fie folosite pentru atingerea anumitor uh, obiective. Dacă ne uităm la raportul Curții de Conturi în acest sens, ne dăm seama că există o serie de irregularități. Uh, Însă, bineînțeles, nu avem de-a face cu suspiciuni de fraudă. Cel puțin Curtea de Conturi nu a putut uh, observa astfel de sus, uh, suspiciuni de fra- uh, fraudă în ciuda diferitelor tipuri de erori care au apărut. În același raport este stipulat clar că aceste erori pot apărea tocmai din cauza mult prea complicatelor norme Uh, folosite pentru atribuirea fondurilor europene. Și, prin urmare, am putea avea nevoie aici de un control uh, suplimentar, însă nu avem de-a face cu frauda. Prin urmare, este imperios, imperioasă uh, discuția cu privire la o nouă simplificare, la o procedură administrativă mult mai simplă, astfel încât fondurile din bugetul european să fie folosite în scopurile stabilite. În momentul de față, Parlamentul European lucrează asupra unei uh, proceduri de simplificare a uh, alocării fondurilor structurale. În propunerea Parlamentului sunt uh, prezentate o serie de propuneri în acest sens Însă, aceste propuneri eh, nu renunță la ideea de con- control foarte aspru eh, și eh, propunerea ia în considerare situația la nivelul național. Știți că aceste fonduri oglindesc și problemele cu lichiditatea pe care le au o serie de, de state membre în momentul de față. Este clar că anumite termene limită pot, trebuie să fie respectate. Uh, Comisia Europeană nu va putea prezenta noi propuneri în acest sens în uh, jumătatea aceasta de an, însă președinția um, spaniolă va încerca să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a opera modificările uh, pe care le poate opera. Însă întotdeauna ne vom uh, gândi la asigurarea coerenței și a coeziunii. Toate măsurile noastre trebuie să atingă aceste obiective. Lucrul acesta trebuia să fie menționat pentru că este foarte important. Asta conform articolului 30, în ceea ce privește regulamentul cu privire la alocarea fondurilor sociale, președinția spaniolă este obligată să prezinte în, an, în jumătatea aceasta de ani o serie de rapoarte cu privire la folosirea fondurilor în anul 2009. În aceste rapoarte vom uh, prezenta și prognozele cu privire la utilizarea acestor fonduri uh, europene. Comisia și Parlamentul vor uh, analiza rapoartele noastre, iar decizia lor va fi prezentată până la până în luna iulie anului acestuia. În orice caz, președinția spaniolă încearcă continue discuția cu privire la viitorul politicii de coeziune. În aceste șase luni vom putea folosi toate toate șansele care ne stau la dispoziție cu, uh, pentru promovarea unei noi politici de coeziune. Uh, ne putem uh, pregăti pentru depășirea tuturor obstacolelor pe care le va reprezenta uh, viitoarea perioadă bugetare. La 19 februarie ne vom întâlni la Saragossa și vom discuta despre viitorul politicii de coeziune, despre coeziunea teritorială, vom uh, lua din nou în considerare noile obiective ale politicii de coeziune și, de asemenea, vom discuta despre posibilitățile de simplificare a politicii de coeziune. Vedeți că acestea sunt temele esențiale pe care le avem în uh, momentul de față în vedere, uh, necesare de altfel pentru ca politica de coeziune să fie implementată. Sperăm ca în aceste șase luni de președinție spaniolă să reușim a implementa într-o manieră efectivă și eficientă noua politică de coeziune munca comisiei dumneavoastră este deosebit de importantă pentru președinția spaniolă. De ce spun asta? Pentru că în Spania ne putem baza pe experiența pe care o avem cu politica de coeziune. Am observat în Spania că politica de coeziune dă rezultate extraordinare în momentul în care este implementată într-o manieră eficientă. Însă, în momentul de față, nu trebuie să ne lăudăm cu reușitele noastre din trecut, ci trebuie să ne dăm seama că multe dintre uh, politicile actuale trebuie să fie modificate pentru a fi și mai eficiente. Tratatul de la Lisabona oferă mai multe prerogative Parlamentului European în ceea ce privește politica de coeziune și tocmai de aceea trebuia să vă spun că președinția spaniolă se bucură de contribuția dumneavoastră, așteaptă propunerile dumneavoastră în ceea ce privește uh, modificarea și uh, sporirea gradului de, eficientă a, de eficiență a politicii de coeziune. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept întrebările dumneavoastră. Thank you very much for presenting us. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru prezentarea politicii uh, spaniole cu privire la politica de coeziune. Deschidem acum discuția. Mai întâi de toate le voi da cuvântul co- coordonatorilor în, caz, în care doresc să ia cuvântul. Urmează domnul Van Nisteroi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, menționați experiențele Spaniei în acest domeniu al politicii de coeziune. Da, suntem conștienți de faptul că Spania are experiențe profunde cu această politică și am observat de asemenea că Spania reprezintă exemplul cel mai bun al succesului pe care îl poate avea politica de coeziune. Știți că, prin urma, prin, în urma adoptării tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are noi uh, puteri în ceea ce privește această politică de coeziune. Există un uh, Consiliu de Ministri la care, poate, la care pot lua parte o serie de, de parlamentari. Ați putea să vă gândiți uh, la acest, la acest aspect. Putem să, să continuăm a adânci cooperarea existentă între instituții. Și pornind uh, de la acest uh, subiect, uh, v-ați gândit deja la modul în care dumneavoastră vă veți dori a adânci această, această colaborare? În al doilea rând, mm, inițial ați fost foarte optimiști cu privire la strategia UE 2020 și noi eram la un moment dat. În Consiliul din primăvară vom discuta despre această temă și mai apoi vom stabili uh, toate sumele alocate politicii regionale, politicii de coeziune. Aceste politici sunt elemente esențiale ale strategiei, însă în documentele privind strategia nu avem niciun fel de mențiuni cu privire la aceste, la aceste politici nu se, nu se face nici o legătură între a, strategia UE 2020 și aceste politici de coeziune. Prin urmare, toate cele pe care ni le-ați spus aici ar trebui să fie formulate și în cadrul summitului de primăvară. Și avem nevoie de documente cât se poate de concrete care să reflecte spusele dumneavoastră. Asta pentru că toate cele spuse de dumneavoastră să nu se rezume doar la vorbe goale. Vorbeați despre o politică integrată regională, dar care este punctul de plecare pentru această politică? În rest, sunt foarte mulțumit de cele pe care le-am ascultat. Domnul președinte, uh, vă mulțumim, ați putea oferi un răspuns după două, trei întrebări. Vă mulțumesc, doamna Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru toate pentru intervenția dumneavoastră. Ne bucurăm că avem această dezbatere. De câtva timp încoace, în cadrul Parlamentului, discutăm deja despre viitorul politicii de coeziune și despre importanța acestei politici. Și tocmai de aceea consider că putem și este important de altfel să folosim toate experiențele avute de Spania în ultimul timp cu implementarea politicii de coeziune. Sunt foarte încântată de faptul că vorbiți de asemenea despre simplificarea procedurilor. Însă, în acest context, permiteți-mi să vă adresez o întrebare. Ce tratăm noi în Parlament acum cu acest regulament? Acest regulament reprezintă, de fapt, o variantă minimă. De ce? Pentru că Consiliul n-a putut ajunge la un consens, iar uh, rolul Consiliului este acela de a ajunge la un consens. Prin urmare, Parlamentul a trebuit să-și retragă prima propunere și să introducă o nouă propunere, iar în momentul de față, Parlamentul European are dreptul să introducă o serie de noi aspecte, noi aspecte care se con- concentrează pe realitatea din uh, statele membre. Însă uh, problema e că situația este dificilă pentru că ne dorim ca toată această discuție să se încheie odată, astfel încât să putem ajuta statele membre. Uh, problema mea este că toate obiectivele pe care ni le-am stabilit în această procedură nu au fost atinse în momentul de față. Până până în momentul de față. Prin urmare, uh, trebuie să înțelegeți că nu ne dorim neapărat uh, să în momentul de față ne dorim uh, să discutăm cât mai rapid despre manierele în care putem simplifica toate aceste proceduri care pot asigura uh, transmiterea fondurilor și folosirea lor într-o manieră, uh, manieră eficientă. Ne puteți asigura că președinția spaniolă va face propuneri de acest sens sau că vor exista discuții în cadrul cons- Consiliului, asta pentru a putea ajunge la un consens cu privire la aceste noi proceduri simplificate. Vă mulțumesc foarte mult! Absolut. Doamna Schroeder, vă mulțumesc foarte mult. Am câteva întrebări practice în acest moment. Ați prezentat uh, o serie de concepte, linii directoare. Ne-ați arătat uh, cum ar putea arăta situația după 2020 Vă întreb dacă aceste linii directoare reprezintă o propunere a Spaniei sau sunt uh, mai degrabă o propunere a Consiliului sau dacă aceste linii directoare reprezintă practic tema de discuție în cadrul grupului de lucru din uh, interiorul Consiliului cu privire la politica de coeziune după 2020. De, deci, eh, nu înțeleg acum dacă este vorba de o poziție spaniolă a Spaniei, dacă este vorba de un compromis, dacă este vorba de discuții care se poartă acum la nivelul Consiliului. Și mă interesează în al doilea rând dacă uh, și cât de intens sprijiniți ideea constituirii uh, unui grup de lucru în cadrul Consiliului, un grup de lucru care să se ocupe tocmai de politica de coeziune. A, care, sunt, uh, care este părerea noastră cu privire la această temă? Ok, thank you very much. Would you please reply, reply Mr. Minister? Vă mulțumesc pentru comentariile făcute. În primul rând, am să-i răspund domnului Van Nistelrooy la prima întrebare care se referă la rolul Parlamentului European în definirea politicii de coeziune. Aș începe prin a spune că această colaborare este extrem de importantă și trebuie să vedem ce reguli vor defini această cooperare. În ceea ce privește obiectivele specifice ale președinției spaniole, am încercat să le rezum în prezentarea mea, într-adevăr. Noi vom lua în discuție aceste obiective la Saragoza luna viitoare și Parlamentul European a fost invitat să participe la acea întâlnire. evident, intenționăm să ne asigurăm că dumneavoastră veți juca un rol real în acest proces de consultare. Ceea ce privește viitorul strategiei 2020, da, există anumite lipsuri când e vorba de a relaționa acea strategie și politica de coeziune. Noi ne-am angajat în mod ferm să corectăm și să remediem aceste lipsuri întâlnirea care vom luna viitoare ne va da ocazia să discutăm ce trebuie făcut tocmai pentru a facilita această colaborare. Încă o dată dați-mi voie să spun că Parlamentul European este, desigur, invitat să participe la acea întâlnire. În ceea ce privește simplificarea menționată dumneavoastră, dați-mi voie să repet este un punct pe ordinea de zi a dezbaterii din februarie. De asemenea, este o prioritate a președinției spaniole, nicio îndoială cu privire la acest lucru. Eu am experiența gestionării bugetelor naționale. Prin urmare, eu lucrez sub constrângerea unor regulamente financiare, a unor proceduri extrem, extrem de stricte, similare cu cele folosite de Comisia Europeană. În multe state membre se operează cu bugete de dimensiuni remarcabile și avem proceduri extrem de stricte, sunt proceduri la fel de stricte ca cele ale Comisiei și avem o rată ridicată de implementare și altădată ne confruntăm cu, cu bugete problematice, dar încercăm să le gestionăm pe cât putem de eficient. Dacă am reușit să facem acest lucru la nivel național, atunci am toată încrederea că vom reuși să facem acest lucru și la nivel general european. Auditul național e o procedură nouă, se face de ani de zile. Și cred că și la nivel european trebuie să învățăm să gestionăm aceste proceduri într-un mod similar. Deci, bazându-mă pe experiența din țara mea, aș spune că da, sunt de acord că mai este loc de îmbunătățiri, evident. Cred că este important ca noi să ne bazăm pe reguli stricte și pe criterii stricte, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că nu permite, să, să nu permite ca aceste reguli să ducă la întârzieri exagerate în efectuarea plăților. Așa ceva nu se poate rezolva peste noapte. Dar, într-adevăr, problema este una extrem, extrem de importantă și, încă o dată, o vom discuta în februarie la Saragossa, unde uh, vom discuta aceste lucruri mai în detaliu. În al treilea rând, în ceea ce privește prezentarea mea, evident, eu am prezentat propunerile spaniole și acestea vor fi discutate în întâlnirea ministerială informată din februarie. Această propunere include și o listă a priorităților formulată de președinția spaniolă. Evident, comisia dumneavoastră se va concentra la rândul ei asupra acestor priorități și suntem extrem de interesați să vedem care vor fi rezultatele și concluziile dumneavoastră în acest sens. Însă, prioritățile ca atare ale președinției sunt cele din prezentarea mea aș dori să vă întreb dacă aveți comentarii, dacă nu închidem lista pentru a putea începe votarea la timp. Însă acum îi dau cuvântul domnului Mănescu. Doamnei Mănescu. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezentare. Așa cum uh, am constatat, obiectivele președinției spaniole sunt foarte ambițioase, iar uh, din prioritățile pe care dumneavoastră le-ați propus, se vede foarte clar că ați ales acele teme, teme majore pe care și Parlamentul și Comisia noastră le, le dezbat. Ați vorbit despre criză, despre efectele pe care criza le-a le avut și în acest context aș vrea să vă întreb, uh, domnule ministru, dacă președinția spaniolă, în afară de prioritățile pe care dumneavoastră le-ați rezumat aici, s-a gândit uh, pentru următoarele șase luni la anumite măsuri, măsuri concrete, care să vină în sprijinul acelor state care sunt încă puternic afectate de criză. Iar uh, în ceea ce privește strategia 2020, Așa cum știți, în această strategie, din, uh, din păcate, autoritățile locale nu sunt menționate. Și uh, vreau să vă întreb, uh, domnule ministru, dacă credeți că puteți contribui în această perioadă de șase luni și sub acest aspect, mai ales dacă ne gândim că și președinția uh, menționat ca și uh, obiectiv uh, guvernanța pe mai multe niveluri și această guvernanță pe mai multe niveluri și chiar politica de coeziune nu poate avea succes fără contribuția autorităților locale. Dacă puteți să, să-mi răspundeți și la aceste întrebări, eu vă mulțumesc. ministru, domnule președinte în exercițiu, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să subliniez o serie de aspecte referitor la prezentarea dumneavoastră. Vă referați la controle. Aceasta îngreunează puțin activitatea celor chemați să pună în aplicare aceste lucruri, mai ales când e vorba de finanțare. Ce părere aveți despre recunoașterea controlului individuale folosind aceleași metode? Al doilea lucru. Controle statistice și metode. Avem nevoie de aceleași cifre, evident. Însă aș dori să nu îngreunăm munca executanților simplificând puțin cerințele de raportare pe plan statistic. Și a, treilea, a treia întrebare se referă la cerințele de flexibilitate. Evident, într-o criză financiară trebuie să fim flexibili. La ce vă refereați când, când a spus sporirea flexibilității? Ce mecanism aveați în vedere în mod concret? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Dele, și după aceea răspunsurile domnului ministru. Vous en... Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat. În anul luptei uh, împotriva sărăciei uh, și a excluziunii sociale, dumneavoastră ați preluat uh, președinția. Putem constata astăzi că 40 de milioane de europeni trăiesc sub pragul de sărăcie, 17% din populația europeană este săracă, prin urmare uh, problema centrală a injustiției sociale, fiindcă noi suntem ecologiști, evident noi o legăm de uh, problema uh, justiției ecologice. Problema majoră, domnule secretar de stat, este precaritatea energetică, care este o dimensiune flagrantă a sărăciei din Europa, pentru că mare parte dintre gospodăriile europene au probleme probleme astăzi uh, când vine vorba despre încălzirea uh, locuințelor la un preț uh, rezonabil. V-am ascultat cu atenție, am ascultat cu atenție și discursul domnului Zapatero de săptămâna trecută de la Strasburg și dânsul a subliniat necesitatea de a pune la punct o piață energetică adevărată pentru a reduce dependența energetică. În 2007, Uh, ministrul uh, spaniol al locuințelor a uh, prezentat doamne Herzig un studiu legat de îmbunătățirea condițiilor de locuit. Nu amintesc și um, mișcarea celor 100.000 de studenți din Spania, care erau preocupați de faptul că nu au locuințe. Evident, uh, problema energetică și încălzirea locuințelor reprezintă o uh, problemă concretă, așadar, foarte repede, foarte concret, care sunt uh, prioritățile dumneavoastră vis-a-vis -vis de precaritatea energetică, vis-a-vis -vis de strategia 2020? Ce măsuri concrete veți pune în aplicare pentru a lupta concret împotriva sărăciei și, până la urmă, cât privește precaritatea energetică, în câteva luni știm, va exista o reuniune a unor miniștri uh, europeni uh, pentru uh, locuințe mai uh, precis pe 21-22 iunie anul acesta. Prin urmare, ce va propune mai concret președinția spaniolă această reuniune pentru a lupta împotriva precarității energetice? Și aș dori să subliniez faptul că ați vorbit de uh, excluziune. Vă aduc uh, aminte că există uh, regiuni uh, bogate, precum a mea, Parisul, și alte regiuni foarte sărace. Prin urmare, cum veți uh, uh, injecta uh, fonduri în aceste regiuni sărace? Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Minister, you have the... Domnule ministru, aveți cuvântul și v-aș fi extrem de recunoscător dacă ați putea răspunde extrem, extrem de concis, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Vă mulțumesc. Am să fac tot posibilul să răspund pe scurt. Prima întrebare se referea la răspunsul nostru la criză. Crebe, cred că trebuie să fim realiști. E de neconceput să punem la dispoziție acestea de mai mulți bani. Este totuși important, dacă dorim să progresăm, este important să ne asigurăm că fondurile existente sunt folosite în cel mai eficient mod posibil ne revine datoria de a ne asigura că aceste cheltuieli care deja au fost angajate ajung la țintele desemnate și duc la îndeplinirea obiectivelor formulate. Prin urmare, este important să ne asigurăm că avem o punere în aplicare și o executare a bugetului Comisiei de 100%. Participarea regională și locală. Țara mea este una extrem de descentralizată. Și ne-am văzut acestea, noi lucrăm cu acestea într-o relație bilaterală cu partenerii noștri la nivel local și regional. Este o relație care funcționează foarte bine. Noi promovăm această relație bilaterală între uh, nivelurile de guvernanță. Cercăm să ne asigurăm că oamenii pot participa eficient pornind de la diferite niveluri în materie de statistică, e important să ne asigurăm că aceste statistici relevă diversitatea reală a proiectelor. Asta însă fără a solicita impunerea unui sistem de control exagerat. N-aș vrea să insist prea mult asupra aspectelor tehnice. De fapt, sunt, sunt par tehnice, dar nu sunt tehnice. E vorba de o abordare generală a demersului statistic, când e vorba de a pune în evidență aceste orientări. flexibilitate. Încercăm să găsim metode de a îmbunătăți eficiența activităților noastre. Ne gândim permanent la nevoile specifice ale unor, a diferitelor regiuni pentru a ne asigura că politicile sunt într-adevăr eficiente în contextul dat. În ceea ce privește ultimele două întrebări, o să mă iertați dacă încă o dată nu intru în detalii, nu se referă la atribuțiile mele specifice, accesul la surse de energie și calitatea fondului de locuințe. Totuși, în cadrul președinției spaniole, colegii mei s-au angajat, evident, să acționeze în aceste direcții extrem de importante prim-ministru al Spaniei, în discursul domniei sale, a subliniat faptul că vom face tot ceea ce este posibil pentru a duce la realizarea unei piețe energetice comune ca mod de a reduce dependența energetică și de a îmbunătăți accesul la energie. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, Domnule Alfonsi, da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb cum s-ar putea angaja președinția uh, spaniolă astfel încât uh, angajamentele bugetare pentru politica de coeziune nu vor fi afectate de criză, ci din contră vor fi sporite în anii care vin. Pentru că trebuie să găsim care sunt mijloacele pentru a ne pune în aplicare politica. Vorbim astăzi despre proiecte pentru macroregiuni. Vorbim despre macroregiunea Baltică, am vorbit despre aceasta în timpul președinției suedeze, va, vom vorbi și despre macroregiunea Dunării de acum înainte. Iar eu, cum vin din uh, Corsica, aș dori să văd cum președinția spaniolă ar putea să uh, abordeze o regiune uh, mediteraneană în acest context. Deocamdată nu putem uh, uh, transporta mărfuri între Corsica și uh, Sardinia. Deocamdată camioanele merg până la Marsilia uh, și iau uh, de acolo un uh, vapor. În propunerea dumneavoastră, cum vă gândiți să uh, luptați împotriva uh, încălzirii globale uh, vis-a-vis -vis de politica de coeziune? Avem un exemplu care ne indică bine cum stau lucrurile, chiar dacă este un exemplu de tip caricatural. Ne-am dorit să vedem uh, care sunt uh, și uh, mijloacele de a reflecta la politica de coeziune vis-a-vis -vis de țările de criterii diferite de PIB. Domnule ministru, aș dori să vă întreb uh, ceva în legătură cu raportul Marcus. Aveți dreptate când spuneți că nu veți dispune de mai mulți uh, bani. Trebuie să folosim banii pe care avem uh, într-o manieră mai eficientă. În raportul domnului Marcus există pilonul 10 prin care propune ca fiecare stat membru să oferă o declarație timp de trei ani vis-a-vis -vis de eficiența utilizării banilor care provin din fondurile structurale. Pe de altă parte, știm cu toții că uh, Direcția Generală Regio a Comisiei la sfârșitul 2009 a făcut niște studii uh, vis-a-vis -vis de impactul uh, fondurilor structurale uh, asupra unor parametri precum șomajul, um, bilanțul plăților, uh, uh, PIB-ul, uh, importurile și exporturile și așa mai departe. În Comisia pentru Buget noi susținem ideea de a exista o revizuire pe parcurs a bugetului pentru a vedea cum sunt folosiți banii, dacă sunt folosiți într-o manieră eficientă sau nu ce idee are uh, Spania vis-a-vis de utilizarea banilor din fondurile structurale, uh, luând aici în considerare și opinia domnului profesor Baca. Mulțumesc! Domnul Boștinaru are acum cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru expunerea dumneavoastră. Spania pentru noi toți este un model de succes. Este dovada că politica de coeziune a transformat fundamental o țară, așa cum o spunea și premierul Zapatero. Dar asta după mai multe cicluri de exersare a politicii de coeziune, cicluri de finanțare. Țările recent aderate vor avea un singur ciclu sau un ciclu și doi ani, mai exact, pentru a constata rezultatele politicii de coeziune și pentru a trece la noua politică de coeziune. În 2005-2007 lucrurile s-au negociat prin, în formule variabile, cu formule de negociere cu geometrie variabilă, dintre care Friends uh, uh, of Cohesion a fost cel mai important vector. Vă întreb, domnule ministru, cum credeți că vor evolua negocierile privind viitorul politicii de coeziune, întrucât nu definim doar un concept tehnic sau uh, teoretic, ci aceasta se va regăsi în New Financial Framework 2014-2021. Este vorba de interese financiare, interese de dezvoltare și nu în ultimul rând este vorba de mecanismul de decizie care e prin consens, nu este un alt mecanism. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Minister, you have the floor now. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, încă o dată pentru toate aceste comentarii. Prima uh, întrebare se lega de angajamentele bugetare existente și despre ce am putea face noi pentru a păstra angajamentele aceste perioade bugetare. Pentru viitor, evident, trebuie să ne asigurăm uh, că uh, se implementează așa cum trebuie cheltuirea banilor și că se găsește un echilibru între interese și probleme în fiecare regiune. Evident, trebuie să ne respectăm toate angajamentele. Deci, după cum spuneam, trebuie să ne asigurăm uh, că implementăm uh, uh, cheltuielile pentru care ne-am angajat deja și că o facem într-o manieră eficientă. Trebuie să susținem cooperarea transnațională și așa am putea rezolva multe dintre problemele cetățenilor europeni. Am putea uh, crea chiar și acea idee de uh, cetățenie uh, europeană. Dar făcând asta, trebuie să ne asigurăm că uh, proiectele vor fi neutre din punctul de vedere al finanțării. Că fondurile practic vin uh, din fiecare zonă în parte. Noi nu putem spori resursele existente, ci putem doar să ne asigurăm că banii pe care îi avem sunt cheltuiți într-o manieră mult mai eficientă. V-ați referit în comentariile dumneavoastră și la nevoia de a schimba indicatorii uh, economici, adică să trecem dincolo de PIB. Evident, putem discuta despre acest subiect. De ce nu? De ce să nu ne gândim să uh, folosim și uh, alți uh, indicatori în același timp? Trebuie totuși să fim conștienți de limitele fiecărui nou criteriu care s-ar putea dovedi a fi subiectiv și astfel deschis unor posibile critici. PIB-ul, evident, are uh, lipsurile sale și nu este cumprinzător în sensul că nu uh, reflectă toate chestiunile pe care am dorit să le uh, includem, însă acesta este calculat într-o manieră uniformă în fiecare stat membru, iar asta ne ușurează munca atunci când vine vorba de a face comparații. Problema pe care o avem este că trebuie să facem o alegere între a fi extrem uh, de preciși uh, și a pierde astfel un uh, posibil acord și adoptarea unor măsuri care nu sunt neapărat obiective. Așadar, problemele regiunilor sunt diverse. Iar noi, dacă avem indicatori diferiți, am putea să avem probleme atunci când vine vorba de a compara situația. Vă dau exemplu Spaniei. În anumite regiuni există probleme uh, legate uh, de o densitate redusă a populației, uh, iar în alte zone ne confruntăm cu probleme vis-a-vis -vis de imigrație. Și aici există probleme vis-a-vis -vis de educație și de sistemul public de sănătate. Uh, alte regiuni au probleme datorită faptului că sunt regiuni ultraperiferice, de exemplu insule. Prin urmare, fiecare regiune are o structură care diferă de cea a vecinilor săi. Însă, cu toate acestea, e important să găsim o manieră de a ajunge la o anume flexibilitate vis-a-vis -vis de indicatori, dar să ne asigurăm, pe de altă parte, și că nu uh, descoperim indicatori foarte complicați care ar putea să uh, devină subiectiv la un moment dat și astfel să complice lucrurile. Când vine vorba despre uh, măsurarea impactului politicii de coeziune, cred că mai putem uh, lucra asupra acestor indicatori, însă în același timp trebuie să găsim niște metode uh, simple. Trebuie să ne asigurăm că toate metodele pot fi ușor comparate uh, unele cu celelalte. Și sper că toată lumea poate înțelege acest lucru. Acum, în ceea ce privește impactul politicii de coeziune, foarte pe scurt, domnule uh, președinte, aș dori să vă spun că uh, costul politicii de coeziune este suportat uh, de bugetele naționale până la urmă. Așadar, în anumite state, adiționalitatea ar putea deveni un concept greu de digerat, dar mă limitez la acest răspuns. Și acum uh, o întrebare care nu poate să dureze mai mult de un minut, vă rog, pentru că nu mai avem decât 5 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, voi încerca să mă încadrez și atunci voi face direct uh, referire la două aspecte care ne preocupă legat de viitorul politicii de coeziune. Domnule ministru, ați spus de, ați vorbit, ați făcut referire la stabilirea perioadelor de tranziție în care regiunile să se îndepărteze de obiectivele politicii de coeziune, mai exact de perioada de tranziție de eliminare a sprijinului financiar. Întrebare. Care credeți că va fi mecanismul prin care să se desfășoare aceste lucruri, astfel încât să prevenim riscurile de creștere a discrepanțelor între difer diferite regiuni ale Europei? Și foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, o completare eventuală la întrebarea colegei Mănescu. Ați spus, citez, investițiile și fondurile regionale nu sunt bine coordonate. Și ați vorbit, în, ați, în răspunsul dat, ați făcut referire la relațiile foarte bune în Spania între stat, regiune, uh, autorități locale. Vorbim de subsidiaritate, de guvernanța pe mai multe niveluri, de creșterea rolului administrației locale, Cine credeți că ar trebui să coordoneze mai bine aceste investiții și fonduri regionale? Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Uh, Custes. Uh, last... Mulțumim. Și acum, uh, domnul Cortes Lastra, ultima rundă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ar dori să vă urez bun venit la această uh, întâlnire noastră și aș dori să vă mulțumesc pentru explicațiile date în numele președinției spaniole. Nu mai avem timp, prin urmare aș dori să vă întreb uh, două lucruri și foarte pe scurt. În primul rând, am dorit am vorbit deja despre acest subiect, poate ați putea să ne spuneți mai multe în legătură cu modul în care uh, veți uh, face față uh, perioadelor de tranziție pentru regiuni și apoi care este contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor strategiei de la Lisabona. Mulțumesc. Și acum, domnul Oro, ultima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Am urmărit cu faptul că în programul președinției spaniole se regăsesc anumite puncte care vizează regiunile ultraperiferice și uh, regiunile insulare. Și vreau să vă adresez trei întrebări. Cum și prin ce mijloc uh, președinția se gândește să pună în aplicare programele de dezvoltare a regiunilor insulare? Apoi, uh, președinția dorește aplicarea de către Comisie a comunicării pentru Europa, care, după părerea mea, este un lucru foarte bun. Cum se gândește președinția um, să atingă aceste obiective și ce măsuri uh, ar trebui întreprinse uh, pentru a o pune în aplicare. Și apoi ultima întrebare, uh, cum se gândește președinția să reacționeze pentru o mai bună integrare a regiunilor ultraperiferice în bazinul lor oceanic sau în regiunea lor geografică? Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumim foarte mult. Aveți cuvântul, domnule ministru. Sí, gracias, tengo dos minutos <laughs> para contestar a seis preguntas, así que voy a, realmente. Vă mulțumesc că am doar două minute la dispoziție, prin urmare trebuie să fiu foarte concis. În ceea ce privește perioadele de tranziție, Ideea era aceea de a nu avea dificultăți când vine vorba de implementarea fondurilor europene. europene. Cred că lucrul acesta este cât se poate de corect și aș acceptat de toată lumea. phasing in și phasing out, toate acestea sunt foarte importante pentru viitorul nostru. De fapt, pe viitor, toate acestea vor fi uh, interesante pentru regiunile care uh, doresc un phasing out sau un phasing uh, in în următoarea perioadă de, de finanțare. Trebuie să eliminăm dificultățile generate de um, schimbarea categoriei în care sunt incluse statele ca urmare a, a variațiilor existente la nivelul PIB-ului. Prin urmare, trebuie să avem un nou sistem mult mai sensibil când vine vorba de calcularea PIB-ului. Când vine vorba de guvernanță, cine și când trebuie să fie să fie responsabil pentru implementarea fondurilor de coeziune, autoritățile naționale, cele regionale sau locale. În practică, formula care a funcționat până în momentul de față la nivelul uh, Uniunii Europene, se baza pe implicarea statelor membre și consider că acest, acest sistem funcționează. Nu cred că alocarea fondurilor poate avea loc prin excluderea uh, statelor membre ale Uniunii Europene. regiunile ultraperiferice. În mai vom organiza o conferință tocmai pe această temă. Și în Spania există o regiune ultraperiferică, prin urmare înțelegem problemele practice legate de gestionarea fondurilor alocate unor asemenea regiuni cred că problemele sunt mai degrabă de natură practică decât de natură organizațională. Însă, în mai, vom discuta toate acestea în cadrul conferinței pe care o menționasem. Ultima întrebare se referea la regiunile de tranziție. Din nou, consider că criteriile folosite de Uniunea Europeană sunt corecte. Nu trebuie să avem dificultăți legate de discontinuitatea cheltuielilor. O schimbare minoră duce la efecte majore negative când vine vorba de uh, efectele scondate. Prin urmare, trebuie să eliminăm astfel de posibilități. obiectivele politicii de coeziune. În primul rând, bineînțeles, coeziunea între regiuni. Ne, ne dorim ca acest obiectiv să rămână în continuare cel mai important. Important este de asemenea uh, și uh, importante sunt de asemenea toate elementele individuale uh, care sunt luate în calcul uh, în această perioadă de tranziție. Bineînțeles, nu trebuie să redefinim uh, liniile directoare, ci pur și simplu detaliile pot fi, uh, trebuie să fie reevaluate. Domnul președinte, vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră, pentru comentariile și răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor celor care ați luat cuvântul în cadrul dezbaterii. So, dear colleagues, shall we continue? Stimați colegi, să continuăm. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Să facem un test mai întâi de toate. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Încă o dată. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Încă nu? Funcționează sistemul. Nu am uh, cartela de vot cu mine. Vă vom lua oricum în considerare votul. Putem închide votul acum? Vă mulțumesc! Okay. Just, just two things. Mm -hmm. Two things.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 Mergem la punctul 5, raportul referitor la cartea alba a Comisiei, adaptarea la schimbările climatice. Raportorul este domnul Salvatore Carona. Aveți lista de vot. Începem cu amendamentul 1. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul se închide. Amendamentul este respins. Également égaré ma carte de vote. Voilà. Președinte, nici eu nu mi-am adus uh, cartela de vot.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 dacă vor, votăm uh, electronic, ar trebui să vedem uh, rezultatele. Ni le puteți arăta? We go to the amendment number two. Trecem la amendamentul numărul 2. Domnul Van Nistelrooy. Întrebare. Poate că ar trebui să fiu mai concis. Aș vrea să știu care a fost rezultatul primului uh, vot. Ni l-ați putea spune? A fost respins amendamentul, dar aș vrea să știu scorul. și două voturi împotrivă și 17 pentru. Îmi cer scuze. Amendamentul 2. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 5, 6, 3, 4 sunt caduce. Amendamentul 7. Vot pe părți. Pat, partea 1. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 8. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 9. Vot pe părți. La partea întâi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, respinge. Partea numărul 3. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul numărul 12. Un uh, amendament oral din partea PPE care cere înlocuirea cuvântului develop cu reinforce. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Vot pe părți. Partea întâi. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ad se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 14. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Pot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Partea a doua. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Doriți să verificăm uh, pe cale electronică sau sunteți de acord cu rezultatul? Bine, să trecem la amendamentul 16. Este vorba despre un amendament oral introdus de domnul Cadec. Dorește introducerea cuvântului local înainte de cuvântul authorities. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 17. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Amendamentul oral introdus de către raportor. Se cere uh, renunțarea la cuvântul instrument. instrument. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem la compromisul 2. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 19, 21, 22 sunt caduce. Trecem la amendamentul 23. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Numărul 24. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25. Este vorba despre un amendament oral introdus de Partidul Ecologist. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Să verificăm. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul este închis. Șaisprezece voturi pentru, două împotrivă. Prin urmare, Amendamentul este respins. Trecem la compromisul 3. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul se închide. 21 pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. Amendamentele 27, 29, 30 sunt caduce. Trecem la amendamentul 28. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 31. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai uh, bine ar fi să verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. Ați votat cu toții? Votul se închide. 31 de voturi pentru, 8 voturi împotriva. Se adoptă. Amendamentul 34. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 36. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 37 este caduc. Asta pentru că amendamentul 35 a fost adoptat. Trecem la amendamentul 38. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 39 și 42 sunt caduce. Trecem la Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 43. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că ar trebui să verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 22 de voturi pentru, 18 împotrivă. Amendamentul este adoptat. Trecem acum la votul asupra raportului. Votăm pe cale electronică. Votul este deschis. Cine este pentru? Votul este închis. Raportul a fost adoptat cu 29 de voturi pentru și 8 împotrivă. Vă mulțumesc și felicităm raportorul. Uh, I'm sorry I have to leave now for... Îmi cer scuze, trebuie să plec pentru 30 de minute, însă Colegul meu va prezida ședința pentru următorul vot. the assistant will come. And you mean for the vote, or taking into account the vote? Uh, yeah, yeah, no, we, we take... Uh, Ja, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt weiter. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, să continuăm uh, votul. Trecem la punctul 6, interesele financiare, combaterea fraudei, raportul anual pentru 2008. Votăm paragraful 1, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Prin urmare, amendamentele 2, 3 și 4 sunt caduce. Trecem la amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Vot electronic asupra amendamentului 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 27 de voturi pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 6 a fost retras. Prin urmare, trecem la amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? 7, domnul președinte își cere scuze, este caduc. Da. Prin urmare, trecem la amendamentul 8. Uh, Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vreau să verificăm. Votăm amendamentul 13. Votul este deschis? Votul este închis? 23 la 17. Prin urmare se adoptă. Trecem la 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final pentru pe cale electronică. Votul este deschis? Votul este închis. și de voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotrivă. Îl felicităm pe, o felicităm pe doamna raportor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Instalația a trebuit să fie verificată. Este vorba despre raportul privind uh, raportul anual pentru 2008 al Băncii Europene de Investiții. Raportoarea este doamna Creel. Trecem la amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vreau să verificăm. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Avem uh, un uh, rezultat egal, însă amendamentul este respins, însă, datorită votului domnului Kelly, amendamentul trece. Prin urmare, trecem la amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem la votul final, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Avem 38 de voturi pentru, 2 împotriva, o abținere. O felicităm, prin urmare, pe doamna Creel. Ja, wir machen dann weiter mit der Sitzung. Lassen Sie mich. Continuăm așadar ședința. Vreau să vă amintesc de la bun început că mâine vom relua ședința la ora 9. Uh, repet, pentru că unii dintre dumneavoastră nu și-au căștile pe urechi. Așadar, mâine, deși inițial se prevăzuse uh, renunțarea la ședință, Vom continua totuși, începând cu ora 9, ședința noastră. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Agricultura în zonele cu handicapuri naționale, naturale. Un bilanț de sănătate special. Doamna Faragut este raportoare pentru acest uh, punct. Prin urmare, doamna raportare ne va prezenta uh, propunerea sa de aviz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi am formulat această propunere în conformitate cu coordonatele schițate de Comisia pentru Agricultură. Știm că există anumite domenii definite ca fiind cu handicap natural. Acestea reprezintă un procent semnificativ din zonele agricole. Există și zone intermediare. Unele sunt prezente în zonele montane, dar noi să ne concentrăm asupra zonelor intermediare din punct de vedere al dezavantajului natural. O să ne concentrăm asupra anumitor disparități care există între statele membre. În lunile următoare, orice decizie vom lua va fi extrem, extrem de importantă atunci când e vorba de uh, implicațiile acestei politici. Avizul nostru se bazează pe următoarele idei. În primul rând, trebuie să decidem asupra plăților compensatorii în viitor. Pentru a reduce disparitățile existente în prezent între diferitele state membre. Deci, evident, trebuie să realizăm principal obiectiv și anume coeziune. Știm că în prezent cifra este de 16 euro pe hectar și în anumite locuri sau 250 pe hectar, cum ar fi de exemplu în Belgia. Deci există discrepanțe majore și de aceea Curtea de Conturi ne-a atras atenția asupra acestor disparități între statele membre. Al doilea punct la care ne referim este următorul. exodul rural și anume persoanele care părăsesc zonele rurale, acest lucru are un efect asupra ajutorului oferit. Evident, noi considerăm că trebuie să existe o intervenție a Comisiei în cadrul acestui proces exodul rural tinde să exacerbeze handicapul natural existent. Există oameni mulți care preferă să se mute la oraș și încercăm să rafinăm puțin politicile din acest punct de vedere pentru a ajunge la un echilibru între politicile care sunt îndreptate spre zonele intermediare și cei care doresc să mențină, cele care doresc să mențină situația existentă am dori un echilibru mai bun în acest sens. De asemenea, ne gândim la o perioadă de tranziție, pentru că există zone care nu mai beneficiază de aceste zone din cauza noii clasificări a zonelor intermediare. Trebuie să prevedem o perioadă de tranziție cu privire la aceste zone pentru a evita efectele prea bruște. Un alt lucru la care ne referim în raport este acela că autoritățile regionale și locale trebuie să fie consultate. De asemenea, consultări vor trebui să existe și cu diferite organisme eh, specializate în agricultură, la nivel regional sau local. Există o serie de criterii pe care luăm în considerare biofizice, de exemplu, regiunile trebuie să prepare anumite hărți care să, pe care să apară aceste zone intermediare și ar fi foarte interesant să vedem ce au de spus autoritățile locale și regionale care sunt implicate în acest proces. Solicitarea Curții de Conturi s-a referit la disparitățile dintre criteriile folosite în a defini o regiune ca intermediară sau nu. În prezent există cam 100 de criterii Prin urmare, statele membre pot să le aplice oarecum cum doresc. Și acest lucru a fost subliniat de Curtea de Conturi. Deci interesul nostru ar fi să simplificăm acest sistem de criterii și să formulăm niște criterii obiective la nivel comunitar. Aceasta a fost una din propunerile înaintate. De asemenea, statele membre trebuie să dea dovadă de un anumit grad de flexibilitate. Trebuie să existe niște criterii obiective și la nivel național pentru a se putea adapta la situația existentă în fiecare stat membru. Dacă revenim încă o dată la uh, modificările de detaliu pe care le-am menționat anterior, progresele tehnice ne-au ajutat să depășim anumite obstacole naturale. Asta implicit a scăzut costurile. Însă și progresul tehnic are, așa are prețul lui și costurile lui. Există zone în care venitul pe cap de locuitor este redus. Din dorința de a fi extrem de subțintă, v-am prezentat doar câteva dintre ideile principale pe care le vom include în acest raport. Am dorit să deschidem perioada de depunere a amendamentelor la propunerea înaintată pentru că, într-adevăr, dorim să ne concentrăm asupra acestor zone cu handicapuri naturale. Nu există o definire a acestora în prezent. Însă, reforma PAC din Agenda 2000 este destul de ambiguă, nu se, referă, nu se spune nimic despre regiunea insulare. De asemenea, s-au menționat aici zonele ultraperiferice. Dacă ne uităm la definiția a zonelor cu handicapuri naturale, uh, atunci dăm seama că insulele nu sunt incluse și la fel alte, alte zone nu sunt incluse și ar trebui să intervenim cu o serie de modificări în acest sens pentru a prinde, de exemplu, zone cum ar fi insula Minorca. Deocamdată, aceste zone nu se califică pentru, nu, nu primesc astfel de ajutoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor. 2 februarie este data limită pentru introducerea amendamentelor. Avizul va fi votat la 22 februarie. Acum vreau să redau cuvântul colegilor. Începe domnul Alfonzi. Alfonsi. Monsieur le Président, merci. Euh, donc nous, notre groupe, nous serons effectivement attentifs à ce que dans ce rapport euh, noi în raport vom fi atenți uh, ca criteriile socioeconomice, precum densitatea uh, slabă, sau puterea de uh, cumpărare să fie luate în considerare atunci când vorbim despre handicapuri structurale realmente importante. Vom fi atenți atunci când vine vorba despre posibilitatea de adaptare locală, care reprezintă o flexibilitate a măsurii și apoi ne interesează și revalorificarea ajutoarelor alocate zonelor celor mai defavorizate. Insistăm și asupra faptului că uh, producătorii trebuie să fie destinatarii uh, ajutoarelor. Cei care au activități uh, speculative, pro, mari proprietari uh, de uh, pământuri uh, și alți beneficiari fondurilor europene care nu neapărat contribuie la bunăstarea locală, n-ar trebui să mai primească aceste fonduri. Dankeschön. Der nächste auf der Liste ist Herr Oro. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, vizează uh, adaptarea noilor criterii pentru a defini zonele cu handicap natural. Am reținut opt criterii care au fost uh, deja numite. Aș dori să adresez așadar o întrebare, însă am impresia că doamna raportor uh, a răspuns favorabil întrebării pe care doream să o adresez. Uh, doream doar să obțin uh, o confirmare, prin urmare. Pe site-ul Direcției Generale pentru Agricultura Comisiei Europene apare o hartă a zonelor cu handicap natural. Sunt uh, zone extinse din Bulgaria și România, dar și uh, cele patru regiuni ultraperiferice franceze, care uh, sunt luate în considerare în întregimea teritoriului lor ca fiind eligibile pentru aceste fonduri. Întrebarea mea este următoarea. Adoptarea sau aplicarea acestor noi criterii vor schimba, va schimba cumva situația adică situația pe care o cunoaștem noi în acest moment, și apoi, printre criterii, oare n-am putea să adăugăm deci tot ca și criteriu pentru a defini zone cu handicap uh, natural, solurile care sunt uh, puternic uh, poluate de agenți chimici nocivi pentru sănătate. Oare n-ar putea fi un criteriu bun de reținut? Noch eine weitere Frage. Das Încă o întrebare. Domnul Obermeier are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor uh, a pus accentul pe un lucru foarte important. Este vorba despre îmbunătățirea calitativă a regiunilor. și uh, despre aspectele tehnice ale acestui proces. Sună totul bine, însă această îmbunătățire la nivel tehnic poate aduce o serie de probleme în aceste regiuni. Mă gândesc în special la vehiculele foarte grele, care reprezintă practic o îmbunătățire din punct de vedere tehnic, însă în același timp aduc o serie de sau duc la o serie de la utilizarea excesivă a solului, la degradarea solului. Mă gândesc și la o serie de alte exemple. Spre exemplu, canalizarea sau, uh, sau uh, o serie de sisteme de irigații, însă acestea duc la consumarea resurselor de apă și, prin urmare, pe termen lung, această îmbunătățire a situației tehnice nu duce neapărat la îmbunătățirea structurii durabile a respectivei regiuni. Mai există doi oratori. Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru o propunere remarcabilă. Sunt uh, pe deplin de acord cu cele șase puncte extrem de importante evidențiate în acest raport. Sunt foarte importante pentru îmbunătățirea regionalizării. Foarte bune sunt punctele 2 și 3 și aș avea o întrebare cu privire la acestea. Dacă ne uităm la punctul 2, unde vă referiți la depopulare, și lua, luați în considerație acest fenomen ca un criteriu de definire cât de concretă, cât de relevantă considerați că este această depopulare printre criteriile în ansamblu? Ce părere are Comisia în acest sens? La punctul 3, aș dori o clarificare. Vă referați la o perioadă de tranziție. Cât de lungă să fie această perioadă de tranziție? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Vă mulțumesc foarte mult. Programul care ar trebui să susțină, să sprijine aceste zone defavorizate se referă direct la producătorii agricoli, la fermieri. Este vorba aici de sprijin financiar pe hectar pentru ferme mici de maxim 100-150 de euro. Aici mă refer la statele membre nou, la noile state membre cel puțin. Și dați-mi voie să spun că asta înseamnă că banii se duc direct la producător, merg, intră direct în producție aceast, acești bani nu contribuie la păstrarea populației regiunii. Nu previn procesul de depopulare. Prin urmare, în viitor, noile programe care au în vedere aceste regiuni ar trebui să includă măsuri comune atât pentru autoritățile locale, cât și pentru producătorii agricoli, care împreună ar trebui să definească obiectivele comune. Probabil ar trebui să nu scăpăm din vedere acest aspect în viitor. Banii pentru acest program n-ar trebui să fie trimiși doar direct la producătorii agricoli, pentru că astfel vor fi fragmentați între mici gospodării și cu sume mici nu se poate face mare lucru. Asta din punctul de vedere al obiectivelor acestui program. Vă rog să țineți cont de acest lucru. Aș dori ca acest lucru să fie luat în considerație. Vă mulțumesc pentru comentariile noastre. Înainte de a da cuvântul raportoarei, să vedem ce părere are comisia. Există aici un reprezentant al comisiei care e gata să ne facă o serie de comentarii. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să îmi exprim punctul de vedere asupra acestei propuneri. Dacă ne uităm la măsurile privind zonele defavorizate, trebuie să le vedem în ansamblul politicilor adresate regiunilor defavorizate. Există într-adevăr probleme de depopulare, de nivel scăzut de dezvoltare economică în aceste zone rurale, și de asemenea, ideea este să asigurăm o dezvoltare pe viitor prin politici puse în aplicare în cadrul programelor regionale. În contextul acestor diferite programe, una dintre măsurile pe care le avem în vedere este aceasta de sprijin financiar, dar asta este doar o măsură printre multe altele. Prin urmare, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce obiectiv încercăm să atingem prin aceste măsuri? Desigur, situația s-a schimbat în raport cu anul trecut. Scopul acestor plăți este să compenseze faptul că aceste zone sunt, au, au un handicap natural. Știm, desigur, că în trecut uh, această măsură a fost criticată de Curtea de Conturi din cauza aplicării pe scară largă a criteriilor naționale. În prezent încercăm să stabilim o serie de criterii obiective la nivelul întregii Uniuni Europene. Împreună cu statele membre, cu experți, de asemenea, pe baza unor consultări publice, inclusiv consultarea comitetelor uh, consultative, încercăm să formulăm pe viitor, să rafinăm aceste criterii. După aceea, acestea vor fi testate de statele membre. Întrebarea însă este următoarea. În ce măsură regiunile vor trebui să continue să fie promovate? Dacă aceste dezavantaje au fost depășite cu ajutorul unor măsuri. De exemplu, prin drenare s-au obținut uh, regiuni extrem de productive din punct de vedere agricol, pentru că s-au, făcut, s-au implementat o serie de măsuri de drenare a terenurilor. E greu să justificăm de ce regiuni extrem de productive în prezent, regiuni în care producătorii câștigă bine, de ce aceste regiuni ar trebui să beneficieze compensații din cauza faptului că la un moment dat în trecut au fost uh, regiuni defavorizate. Evident, trebuie să monitorizăm uh, implementarea politicilor în cazul acestor regiuni pentru a ne asigura că punerea în aplicare acestor măsuri pe viitor este justificată. Trebuie deci să fim prudenți atunci când e vorba de a aplica criterii naționale pentru a diferenția între aceste zone. Uh, Curtea de conturi s-a referit explicit la acest lucru trebuie să vedem dacă nu sunt și alte posibilități de a oferi sprijin odată ce aceste zone au fost delimitate la nivel național. Trebuie ca acestea, da, să fie delimitate, dacă acestea continuă să fie delimitate pe baza criteriilor naționale, vom avea probleme și în viitor. În ceea ce privește termenele limită pentru perioada de tranziție, perioada de ajustare și adaptare, în prezent suntem pe cale să formulăm aceste perioade de grație. Statele membre, sigur, vor trebui să ne trimită hărțile relevante. După aceea vom discuta aceste aspecte în detaliu cu statele membre vom încerca să formulăm o propunere legislativă pe baza acestor discuții. Uh, perioada de tranziție pentru anumite zone, acesta va fi un element important în dezbaterea noastră, însă ar fi oarecum necugetat din partea noastră și oarecum timpuriu să specificăm aceste perioade de tranziție așa de vreme în cadrul dezbaterii. Vă mulțumesc, domnule reprezentant al Comisiei. Au existat o serie de răspunsuri interesante la comentariile făcute de colegi. Acum însă aș dori să dau cuvântul autoare raportului, doamna Feragut, pentru a încheia discuția. Vă mulțumesc, doamnă președin, domnule președinte. În lumina celor spuse de comisie și având în vedere comentariile făcute, problema depopulării a fost discutată și în Comisia Agri- pentru Agricultură este un lucru pe care ne concentrăm în raportul nostru. Dar am spus, da, este un element important, într-adevăr. Dacă e vorba de a specifica metodologia, de a pregăti hărțile, de a formula criterii, atunci, evident, se obține un rezultat. Depopularea va fi un aspect care va, va intra în discuție. Evident, adaptarea locală, categoric da, este foarte, foarte importantă. Evident, hărțile trebuie să corespundă cu situația reală din teren în statele membre și în regiunile respective. Trebuie să vedem însă care sunt cu adevărat eh, zonele dezavantajate, defavorizate. a fost problema progreselor făcute în anumite zone care în prezent nu mai sunt dezavantajate, vor continua să fie descrise ca dezavantajate în lumina noilor criterii. Nu vom folosi criterii științifice care să ducă la îmbunătățirea situației în acest sens. În, în această categorie intră regiuni montane, zone intermediare și zone cu handicapuri naturale. A existat o sugestie de a include și terenurile contaminate cu substanțe chimice periculoase, nocive. S-a solicitat formularea unui sistem de, un, unui sistem de criterii geologice și climaterice. S-a creat și un grup de evaluare în acest sens care a examinat problematica solului, a climei și a terenurilor în general Și astfel s-a ajuns la formularea celor opt criterii. Condițiile climatice de un anumit tip, într-adevăr, îngreunează activitățile agricole. un alt vorbitor s-a referit la lungimea acestei perioade de tranziție. Eu nu m-am referit uh, la aceste perioade de tranziție în mod direct. Asta depinde de hărțile elaborate și de concluziile finale în acest sens. Și va trebui după aceea să, uh, să, să facem și niște evaluări ulterioare. Însă, oricum, orice contribuție în acest sens am putea face este mai mult decât binevenită, pentru că în prezent este doar o propunere de raport am văzut totuși că mulți colegi sunt uh, de acord că depopularea cel puțin trebuie inclusă. Ja, vielen Dank. Dann können wir diesen Tagungsordnungspunkt. Vă mulțumim. Prin urmare, acest punct de pe ordinea de zi a fost deja discutat, am uh, menționat datele limită. Prin urmare, trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Avem aici un proiect de aviz cu titlul Un viitor sustenabil pentru transporturi. Domnul uh, Sean Kelly ne va face o scurtă introducere în temă. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt conștient că e târziu, prin urmare n-ar trebui să dureze totul prea mult din partea mea. Sper. A fost o plăcere din partea mea să fiu raportor pentru aviz pentru acest raport. Cu toții știm că dezvoltarea regiunilor și politica de coeziune înseamnă mai mult decât uh, uh, găsirea unor uh, legături de transport. Însă transporturile fac parte din politica de coeziune. Un, o infrastructură durabilă în domeniul transporturilor duce la o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor prin reducerea costurilor pentru mediul de afaceri, mai ales pentru regiunile uh, periferice din punct de vedere geografic. Eu vin dintr-o astfel de regiune, din sudul Irlandei, sud-estul acestui stat. Și eu salut uh, comunicarea Comisiei uh, numită Un viitor durabil pentru transport înspre uh, un sistem integrat uh, și ușor de utilizat. Aici se găsesc anumite strategii pentru dezvoltarea infrastructurii noastre de transport. Evident, multe dintre aceste chestiuni au fost uh, discutate și e important să spunem uh, faptul că uh, tehnologia astăzi îmbinată cu nevoia de a avea un consum de combustibil mai eficient, este un obiectiv dezirabil. În ceea ce privește dimensiunea regionabilă, am încercat să mă bazez pe uh, o mobilitate mai deschisă, pentru că acest aspect este important câtă vreme tot mai multe persoane locuiesc în uh, zone urbane. Rețele extinse beneficiază de o mai mare susținere, interrelaționarea acestora este importantă la fel și uh, transportul uh, pe cale ferată de mare viteză. Asta poate aduce beneficii pentru o dezvoltare echilibrată a regiunilor, cum am menționat. Ne interesează de asemenea și aspectul transfrontalier, deci uh, trebuie să îmbunătățim acest concept. O graniță artificială a Uniunii trebuie luată în considerare, de asemenea și avantajele evoluțiilor din domeniu din ultimii ani. Uh, am realizat o legătură, uh, de exemplu, între uh, Belfast și Dublin și legături de acest gen sunt de interes pentru noi. Proiectele sunt importante la nivel local, însă dacă nu există infrastructură la uh, acest uh, nivel, uh, totul rămâne doar o iluzie și noi nu mai dorim asemenea iluzii. Transportul aerian mai ales pentru zonele insulare sau uh, ultraperiferice care au fost menționate astăzi de mai multe ori, uh, este extrem de important. Să nu uităm și infrastructura acestor regiuni. Aeroporturile regionale sunt necesare pentru a uh, dezvolta regiunile de genul acesta. În regiunea mea, Kerry, avem acum un aeroport și avem legături practic cu Dublinul, cu Frankfurtul și așa mai departe în domeniul sectorului uh, uh, aviatic, mai ales cu liberalizarea pieței, s-au produs uh, schimbări majore. Și acestea au încurajat oamenii să călătorească tot mai mult. Dar partea negativă aici este că au crescut emisiile de carbon și, evident, acest um, lucru nu mai este durabil pentru viitor în următorii ani această chestiune trebuie rezolvată. Și trebuie de asemenea să ne gândim la dezvoltarea unui sector de mare viteză pentru transportul pe cale ferată. Lucrurile astea trebuie făcute. Am văzut uh, că Eurostar s-a bucurat de succes la fel și linia uh, de mare viteză între Bruxelles și Amsterdam și uh, oamenii sunt înclinați să folosească acest mijloc de transport. Trebuie să informăm cetățenii despre viitoarele noastre proiecte în acest domeniu, pentru că eu cred că cetățenii europeni, dacă pot dispune de asemenea mijloace de transport, le vor folosi din ce în ce mai mult în viitor. În concluzie, politica de coeziune înseamnă mai mult decât construirea unor legături în domeniul transporturilor politica de coeziune a jucat un rol cheie din punct de vedere istoric și îl va juca și în continuare uh, în viitorul uh, Uniunii Europene. Aștept uh, comentariile colegilor și observațiile lor și voi fi gata să le integrez. Mulțumesc! Ja, danke schön, Herr Kelly. Jetzt haben Vă mulțumim, domnule Kelly. Există patru persoane care doresc să ia cuvântul acum. Uh, urmează domnul Gutmanis. Just want to like... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să atrag atenția la câteva propuneri care cred eu că sunt adecvate. Mai întâi, uh, încercește cea de-a doua parte a sugestiilor dumneavoastră. Uh, eu aș insista pe proiectele transfrontaliere. Aceste proiecte pentru transport ar presupune că există rețele de uh, transport pe cale ferată care să lege statele între ele. Uh, comisarul desemnat în acest domeniu a spus că există intenția de a folosi uh, fondurile regionale uh, Uh, mai ales în interiorul statelor și nu pentru relații transfrontaliere, ori acest aspect este unul nefericit, după părerea mea, dacă analizăm cifrele. Aș mai dori să spun câte ceva în legătură cu transportul pe care ferată. Au existat uh, probleme cu liberalizarea acestui sector. Nu putem uh, să ne rezervăm biletele în acest sector la fel de ușor cum o facem pentru sectorul aviatic. Însă un astfel de proiect care să presupună niște softuri pentru bilete ar fi uh, de ajutor, pentru că pasagerii ar avea acces mult mai ușor la transportul pe care ferată. Mă interesează și transportul uh, naval, uh, dar și transportul fluvial pentru că uh, multe transporturi uh, se realizează pe râurile europene. Acestea sunt probleme care n-ar trebui nici ele uitate. Și toate astea în lumina tehnologiilor ecologice, firește. Cât privește transportul aerian, menționați uh, regiunile uh, ultraperiferice și aeroporturile din aceste zone. Evident, problema este gravă, însă mai grav este să vedem cum putem să uh, le rezolvăm. Și un cer mai curat reprezintă o manieră prin care putem să ne dăm seama cum putem eficientiza transportul aerian. Însă sugerez faptul că sugestiile din acest domeniu sunt uh, serioase și trebuie um, luate în considerare așa cum trebuie și de asemenea transmise uh, Comisiei pentru Transporturi. Vă mulțumim, urmează domnul Cortes Lastra. Si, sí, eh, președinte, Eh, quisiera desde esta tribuna compartir. Eh, Mulțumesc. Aș dori să împărtășesc cu raportorul și cu ceilalți membri ai comisiei eh, câteva aspecte care cred că sunt foarte delicate aici. Mai întâi, consider că transportul este un instrument vital atunci când e vorba despre promovarea uh, coeziunii și solidarității teritoriale. Aceasta este o componentă esențială a proiectelor europene și cred că transportul ar trebui să ajute uh, cetățenii să se apropie unii de uh, ceilalți și de asemenea să apropie regiunile. Aș dori să mă refer și la uh, mențiunea domnului Kelly vis-a-vis de regiunile ultraperiferice. Cred că ar trebui să facem eforturi fundamentale pentru a ajuta aceste regiuni. Și aș dori să mai adaug uh, ceva aici. Prin asta doresc să mă alătur antevorbitorilor uh, mei care s-au referit la anumite probleme uh, care își au sursa în politica de transport. În cadrul acestei comisii, cred că adesea abordăm problemele macroregiunilor și uh, proiectele transnaționale sunt uh, de natură a rezolva anumite, dintre, anumite probleme. Domnul uh, Domnule președinte, aș dori să atrag atenția raportorului <coughs> asupra faptului că acum câteva luni lucram împreună cu Comisia pentru Transport pe subiectul mobilității urbane. A existat o mare dezbatere la acel moment vis-a-vis -vis de acest subiect și atunci um, anumite state membre s-au opus uh, chiar și idei de a discuta aceste lucruri. Ni s-a spus atunci că se încalcă principiul subsidiarității uh, atunci când vine vorba de atribuțiile autorităților locale și regionale, prin urmare subiectul nici măcar n-ar trebui analizat la nivel uh, european. Și așa ajungem la punctul 5, unde se subliniază necesitatea de a avea un acces facil la serviciile de transport. Poate că ar trebui ca instituție, ca Parlament, să întrebăm în legătură cu concluziile rapoartelor pentru mobilitate urbană, pentru că știu că au existat niște rapoarte și o carte albă, din câte mi-aduc aminte. Prin urmare, care au fost rezultatele concrete? N-ar trebui să repetăm uh, ceva ce s-a spus deja în cadrul Parlamentului acum câteva luni. Aceasta este observația mea. Prin urmare, am putea solicita ca uh, avizul nostru, practic, să continue linia concluziilor uh, rapoartelor uh, privind mobilitatea urbană. Maia. Domnul Obamaier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, sau pro, propunerea de raport este una foarte ambițioasă, însă, după părerea mea, lipsește de aici ceva din punctul de vedere al formulării concrete. Se spune în text că avem nevoie de strategii pentru un transport durabil. Se vorbește despre planificarea infrastructurii, se vorbește despre servicii de transport uh, mai bune pentru cetățeni. În propunerea aceasta însă lipsește orice idee despre despre modul în care există, apare transportul. Știm clar că oamenii nu folosesc autoturismele de plăcere, ci pentru că lipsește posibilitatea, le lipsește posibilitatea de a folosi transportul în comun pentru a se deplasa de acasă la serviciu sau în locurile în care își petrec locul liber. Prin urmare, aici uh, nu vorbim absolut deloc despre amenajarea teritoriului, despre politica urbană, care este cea care de- duce la problemele legate de transport. Prin urmare, aceste obiective trebuie să fie inclusă oarecum în planificarea teritoriului, planificarea urbană și uh, consider că textul propus trebuie să conțină anumite specificări cu, acest, cu privire la acest aspect. Vă mulțumim, urmează doamna Manner. haluan kiittää Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului uh, pentru acest uh, proiect ambițios E greu, e ușor să fim de acord cu acest uh, raport. Și acum foarte pe scurt în legătură cu punctul 7, uh, atunci uh, când se vorbește de regiunile ultraperiferice și accesul către acestea pe cale marină, e bine, acest aspect este unul relevant, însă în aceeași măsură este relevant și accesul pe continent către aceste regiuni. Ne interesează și accesul uh, în zonele cu lacuri și am dorit să se regăsească aceste preocupări în acest raport. Mulțumesc! Ja, danke schön. Als letzte Wortmeldung haben wir da Vă mulțumim. Ultimul da, coleg care va interveni este doamna Deli. Euh, monsieur Kelly. Euh, Mulțumesc, domnule Kelly, pentru uh, acest uh, raport. Aș dori să atrag atenția asupra eșecului de la Copenhaga. Acest uh, aviz, uh, prin urmare, ne face să regândim puțin uh, politica transporturilor într-o manieră globală. Cred că ar trebui să consolidăm infrastructurile feroviare și aceasta pentru a fi la înălțimea luptei împotriva încălzirii globale. Cred că n-ar trebui să uh, finanțăm uh, infrastructurile uh, rutiere, evident, cu excepția zonelor în care nu ne putem lipsi de ele. Așadar, în orașe ar trebui consolidată calitatea transportului public și aceasta pentru a soluționa problema accesului la cartierele periferice. Trebuie să soluționăm astfel problema um, marilor centre urbane din Europa. Ne interesează și um, uh, transporturile pe distanță scurtă și uh, uh, rezolvarea problemelor zonelor portoare. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Ja, nochmal ein Plädoyer für die Schiene mulțumim. Încă un pledoaier <laughs> pentru transportul feroviar. Comisia are cuvântul înaintea raportorului. Domnul Santa Nafo, dacă am pronunțat corect numele, are acum cuvântul. Well, I, I, I can just say that uh, much of Multe dintre comentariile pe care le-am auzit aici constituie subiecte care vor fi luate în considerare în uh, discuțiile noastre cu privire la viitorul transportului, transporturilor. Este vorba despre o comunicare care va fi uh, creată și care va reprezenta baza unei viitoare carte albe care va apărea uh, fie la finele anului viitor, fie în anul anului acestuia, fie în anul 2011. Prin urmare, în cadrul comunicării vom reinterpreta toate comentariile dumneavoastră și, de altfel, suntem foarte încântați de toate comentariile dumneavoastră, care cu siguranță vor fi luate în considerare în pregătirea Cartei Albe. Domnul președinte, vă mulțumim pentru, aceste, pentru această intervenție. Domnul Chei are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. E evident că iau în serios acest aspect și au venit cu o serie de sugestii foarte bune care trebuie să fie luate în considerare. O com- un comentariu scurt. În ceea ce privește transportul feroviar de mare viteză, sunt încântat de legătura făcută între acest uh, sistem și uh, schimbările climatice și lupta împotriva emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, e clar că acest sistem trebuie să fie mai bine orientat înspre consumator în ceea ce privește rezervarea biletelor, etc. Toate aceste aspecte sunt deosebit de importante. În trecut nu au fost uh, neapărat luate în, uh, în considerare, însă, în orice caz, în momentul de față trebuie să îmbunătățim această situație. În ceea ce privește transportul maritim de mică distanță, da, Fluviile trebuie să fie luate în considerare și, de asemenea, lacurile. Toate acestea sunt foarte relevante și uh, vor uh, fi în uh, propunerii în asentimentul oamenilor care vin din diferite regiuni izolate. În ceea ce privește în ceea ce privește transportul aerian, care trebuie să fie mai ecologic, toate măsurile vor fi demarate în acord cu măsurile noastre implementate pentru îmbunătățirea sistemului feroviar. Toate contribuțiile au fost foarte relevante. Am vorbit despre, urban, despre mobilitatea urbană, uh, de asemenea despre accentele care trebuie să cadă asupra unor uh, regiuni specifice. Toate aceste aspecte sunt deosebit de importante și, prin urmare, vreau să le mulțumesc colegilor. Sunt încântată de, de faptul că oamenii, colegii au luat în considerare acest raport și au venit cu o serie de propuneri pe, la care eu nu m-am gândit în uh, prealabil și, bineînțeles, astfel, prin contribuțiile acestea, vom reuși să creăm o politică mult mai bună pe vi- pentru viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Vă mulțumim. Președinția acum uh, face o singură, un singur com- comentariu. Fără o rețea feroviară, fără o rețea rutieră foarte bună, niciun fel de rețea feroviară, oricât de avansată ar fi aceasta, nu, nu va funcționa bine. Doar atât uh, vreau să vă spun. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, însă mai întâi câte ceva despre uh, datele limită pentru propunerea amendamentelor 2 februarie și la 22 februarie vom vota raportul în uh, plenul comisiei. Așadar, am terminat punct, cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 10. Este vorba despre modificarea, a un, modificarea unui regulament, uh, regulamentul 247 din 2006, raport cu privire la măsurile specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene. Domnul Taxeira este raportor. Aveți cuvântul. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Foarte scurt, pentru că îmi dau seama că nu mai avem prea mult timp la dispoziție, aș dori să pun uh, în discuție câteva dintre elementele cheie ale acestei propuneri. Propuneri de modificare a regulamentului 247 uh, din 2006. Este vorba despre regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene. Știm că în articolul uh, 349 uh, din uh, Tratatul de la Lisabona, acest, aceste regiuni sunt luate în considerare. Este vorba de regiuni care uh, sunt uh, defavorizate din pricina poziției lor geografice din pricina unor aspecte climatice sau din alte pricini. Consider că acest an va fi unul în care toate prevederile aceste, acestui regulament vor fi adaptate și vor trebui să fie adaptate necesităților regiunilor. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că și piețele locale sunt dezvoltate și sprijinite. Pe de o parte, E clar că aceste măsuri nu vor duce la o impedimentare a competiției pentru că condițiile, de fapt, pentru că aceste produse sunt create la fața locului și consumate la fața locului. Să trecem acum la aspectele tehnice. Per ansamblu, sunt de acord cu aceste um, modificări. În cazul insulelor Azore, trebuie să includem și trestia de zahăr în ceea ce privește uh, în prevederile noastre. În uh, cazul insulelor Canare, Trebuie să luăm în considerare și produsele lactate foarte importante pentru economia de acolo și, de asemenea, în cazul insulei Reunion, trebuie să le asigurăm cetățenilor posibilitatea de a produce lapte pe bază de lapte praf, însă pentru utilizare internă am discutat împreună cu raportorii din umbră asupra următorului ă, punct. Două dintre amendamente se referă la propunerea comisiei și patru amendamente au de-a face cu textul original al regulamentului. Prima ă, primul amendament ă, se referă la insulele Azore, și anume este în uh, mod concret vorba despre uh, producția anumitor sau interdicția producerii anumitor uh, elemente alimentare. Este vorba despre produse agricole. Al treilea amendament se referă la uh, definirea condițiilor în care sunt prelucrate aceste produse uh, și uh, se referă la transportul, expedierea și la folosirea acestor produse. Al patrulea amendament se referă la flexibilitatea de pe piața de pe piața locală. Este vorba despre luarea în considerare a tuturor condițiilor locale din respectivele zone. În ultimele trei amendamente se vorbește despre cantitatea maximă de produse care, poate fi, care pot fi prelucrat, prelucrate și, de asemenea, exportate din respectivele zone. Trebuie să luăm în considerare faptul că, în momentul de față, uh, aceste cantități uh, maxime sunt uh, calculate în funcție de prevederile din 80, uh, 81 și 91 și aceste prevederi trebuie să fie modificate pentru că nu, nu sprijină dezvoltarea piețelor. De asemenea, regulamentul stipulează clar că toate produ- produci, produsele acestea trebuie să fie prelucrate în anumite uh, condiții cât se poate clar stabilite, clar stabilite. Trebuie să ne bazăm și pe experiența pe care am acumulat-o din momentul în care regulamentul 247 din 2006 a început să fie implementat. S-ar putea ca multe dintre prevederi uh, și uh, de, de asemenea alte regulamente să fie uh, Uh, modificate sau necesitatea de modificare a acestor uh, regulamente devine clară. Este vorba despre, de asemenea, despre modificări care trebuie să fie luate în considerare în ceea ce privește reducerea uh, termenelor limită cu privire la uh, oferirea de ajutoare pentru agricultori de la 90 la 300 de la 30 uh, de zile. În calitate de raportor, bineînțeles, sunt foarte încântat de toate contribuțiile dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru a pune în discuție într-o manieră mult mai detaliată anumite aspecte. Poate că, de asemenea, împreună am putea să, să decidem care trebuie să fie ur, uh, imaginea raportului final. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, vă mulțumesc. Urmează acum uh, vorbitorii. Domnul Ro, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun mai întâi că uh, aprob uh, opinia uh, raportorului vis-a-vis de zahăr și de produsele lactate uh, pentru insulele uh, Canare. În ceea ce privește autorizarea, autorizația acordată Madeirei, Aș dori să atrag atenția raportorului raport, și membrilor uh, comisiei asupra originii și uh, scopului uh, solicitărilor legate de uh, insula uh, Se pare că aici uh, producția nu s-a uh, diminuat și se pare că nu există nici transparență în uh, determinarea cantităților. Vorbim despre niște rate autorizate, niște cote pentru laptele praf. Mi se pare că această extindere pentru insula Reunion uh, diminuează producția locală. Și cred că solicitarea provine fie din partea guvernului francez, fie din partea Consiliului General al insulei. Însă, cred că am putea solicita ambelor părți mai multe informații legate de consecințele acestei măsuri uh, asupra uh, producției locale. Ea adevărat că uh, cererea de uh, lapte uh, pe insulă nu este suficient acoperită. Însă există anumite măsuri de precauție care ne convin să fie luate pe baza unor informații mai precise. Asta doream să spun, domnule președinte. Ja, herzlichen Dank für die Wortmeldung. Ich habe jetzt auf der Vă mulțumim. Domnul Tirulini este acum, are acum cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Euh, mes premiers mots Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să felicit pe colegul nostru raportor în legătură cu raportul său foarte eh, tehnic. Se evocă în raport eh, consolidarea principiului subsidiarității, care mi se pare perfect eh, justificată în raport cu regiunile ultraperiferice. Susțin și opinia sa în legătură cu nevoia de a ajusta mai bine lucrurile la uh, cerința pieții. Îmi permit acum și o remarcă uh, legată de textul inițial, care suferă o modificare la articolul 19, alineatul 4, și anume uh, normele legate de origine, care acum nu vizează decât Madeira. Se solicită o extindere a regiunii Reunion pornind de la uh, cotele pentru laptele pudră european. Aceste solicitări sunt uh, legitime și poate că raportul are o opinie mai exactă aici. Însă aș dori să vă referiți mai exact uh, la extinderea acestei măsuri și altor teritorii franceze. De aceea vă propun să uh, intervenim cu un amendament în acest sens în uh, proiectul nostru de aviz vis-a-vis -vis de textul Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumim. Doamna Crețe are acum cuvântul. Îmi cer scuze, domnul președinte își cere scuze pentru pronunția. Și madame Crețe. Mulțumesc, domnul președinte. Da, mă numesc Crețe. Sunt trei puncte abordate în acest raport. E vorba despre vin, zahăr și lapte. Uh, în legătură cu vinul împărtășesc uh, uh, majoritatea recomandărilor făcute. Evident, nu dorim să susținem alte măsuri aici. Intervine aici și problema adaptării la schimbările climatice în restul teritoriului Uniunii Europene și poate că și acest document ar putea fi uh, analizat din acest punct de vedere. Aș avea anumite întrebări uh, vis-a-vis uh, -vis de uh, distilare. Nu înțeleg exact logica recomandării aici. De ce să eliminăm lucrurile în uh, insulele Canare și uh, nu în altă parte? Nu și în Madeira și în Azore. Aceasta în legătură cu vinul, evident. În ceea ce privește zahărul, aș fi evident tentată să aprob raportul așa cum ni se prezintă el, însă aș dori să primesc anumite lămuriri legate de locul din care vor proveni uh, uh, importurile de uh, trestie de zahăr, așa cum se preconizează. De unde vor veni așadar aceste importuri? Eu, prin urmare, ce crede Comisia uh, legătur, în legătură cu țările uh, ACP? Uh, Oare noi avem acum certitudinea faptului că producătorii sunt atât de puțin numeroși încât nu acoperă cererea asta în cazul laptelui? Și apoi care va fi uh, protecția dată diversilor uh, producători de lapte praf? Și apoi ultima mea uh, întrebare. Oare n-ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra unui ajutor de dezvoltare a micilor producători mai degrabă decât să ne axăm pe importarea laptelui praf? Deci, vedeți, am foarte multe întrebări. Și asta, până la urmă, vis-a-vis -vis de o dezbatere care nu este foarte tehnică. Ja, als wirklich letzter Redner dann Herr Alves, bitteschön. Domnul Alves este ultimul da, dintre colegi care va interveni. Para me pronunciar sobre este proiect de ser, sobre as medidas específicas no domínio agrícola. Domnule președinte, Dați-mi voie să spun vis-a-vis -vis de acest proiect uh, de raport că toate ideile puse în discuție de către raportor, după cum au spus deja o serie dintre colegi care au luat cuvântul, ar putea să acopere multe dintre necesitățile regiunilor ultraperiferice. Tocmai de aceea aceste măsuri trebuie neapărat să fie implementate, deoarece ele vor uh, îmbogăți în mod evident aceste regiuni ultraperiferice. Însă dați-mi voie să pun în discuție unele dintre aspectele care au fost deja puse în discuție de către uh, Uh, diferite state membre în cadrul discuțiilor anterioare. Este vorba despre puncte care trebuie să fie incluse în dezbaterea noastră, pentru că aceste aspecte au efecte cât se poate declare pentru politicile agrare, de care se ocupă Comisia Agri, precum și alte politici uh, pentru care responsabile sunt o serie de alte comisii. Da, deci trebuie să le luăm neapărat în considerare, trebuie să avem o, o privire de ansamblu. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumim pentru această intervenție. Urmează acum din partea Comisiei, doamna Imperiu. Thank you very much and thank you to the Vă mulțumesc. Mulțumim Comisiei pentru propunerea înaintată și pentru discuțiile care au urmat prezentării proiectului de aviz. Noi am studiat materialul în detaliu, am observat că o serie dintre aceste propuneri merg dincolo de dezbaterea actuală și Comisia se va gândi foarte bine la aceste noi aspecte, însă aș dori să vă spun următorul lucru, după cum spunea unul dintre vorbitori. Există și o anumită urgență aici. Multe dintre propunerile incluse în proiectul de aviz decurg din solicitările statelor membre trebuie să fie definitivate până la începutul anului, deci trebuie să adoptăm repede acest nou regulament. Pe de altă parte, Comisia încearcă să reformuleze textul pentru a-l alinia la noile prevederi ale Tratatului de la Lisabona în materie de documente delegate și de punere în aplicare. Uh, și în acest context suntem pregătiți să primim propunerile dumneavoastră, vom reformula o serie dintre prevederile regulamentului și opinia noastră categoric este mai mult decât binevenită. Am să trec puțin prin câteva dintre întrebările care au fost formulate de membrii comisiei. De exemplu, laptele praf, insulei Reunion i s-a permis să îl redefinească și să-și recalculeze cota de lapte de băut, acest lucru este foarte important pentru insula Reunion și pentru alte departamente franceze de dincolo de mări. Lucrul nu este nou, există un echilibru acolo, problema este pur și simplu de a consacra, de a da un temei legal acestei redefiniri. Problema este următoarea. Aceste insule, mai ales Madeira și Reunion, beneficiază de condiții geografice nefavorabile. Nu se poate produce acolo suficient lapte. În insula Reunion se fac eforturi remarcabile de a crește nivelul producției de lapte, dar mm, rezultatele încă nu sunt suficiente. Uh, după câte știu eu, producția locală acoperă doar undeva 20% din necesarul local, evident, un volum insuficient dacă e vorba de a acoperi cererea la nivelul populației insulei. Prin urmare, insula trebuie să importe cantități suplimentare de lapte praf, care trebuie apoi uh, lichefiat la nivel local în ceea ce privește și includerea Guadelupei și a Martinicăi la prevederea acestei derogări, Comisia nu a avut în vedere acest lucru pentru că această derogație, derogare se referă, uh, provine dintr-o solicitare a Franței. Franța s-a referit doar la insula Réunion și nu la alte teritorii franceze. În ceea ce privește produsele din lapte, insule Canare, Acolo situația este diferită. Un produsul, un, este un produs care nu este inclus în anexa 1 la tratat, e nevoie acolo de o derogare specială pentru insulele Canare. E vorba de un produs destul de ieftin, folosit în mod tradițional de anumită parte a populației care are venituri mai mici este necesar, în opinia noastră, să extindem aplicarea acestei derogări și, de fapt, Spania a și solicitat acest lucru. Cererea Spaniei a fost aprobată la întâlnirea Consiliului și doream să vă spun acest lucru. În ceea ce privește vinul, am uh, notat observațiile făcute. Nu pot să vă răspund în detaliu acum. Noi vom lua în considerație și vom discuta propunerile dumneavoastră pe cât posibil în contextul reformulării regulamentului. Textul va fi trimis Consiliului și Parlamentului în mai-iunie acestui an. Mulțumim, din păcate nu avem uh, prea mult timp la dispoziție, prin urmare îi dăm uh, rapid cuvântul raportorului. Vă mulțumim, domnule, pre... vă mulțumesc, domnule președinte, foarte concis. Le mulțumesc colegilor pentru toate comentariile făcute. În ceea ce privește aprofundarea întrebării referitoare la lapte, pot să vă prezint uh, cele întâmplate în insulele Madeira. Producția de lapte nu este suficientă pentru acoperirea necesităților locale. Și măsura privind utilizarea laptelui praf trebuie să fie extinsă acum și asupra insulei Reunion. Bineînțeles, împreună cu uh, colegii vom discuta și toate celelalte comentarii făcute și vom încerca să le includem în acest proiect de aviz. Domnul președinte, vă mulțumim pentru acest răspuns foarte concis. Amendamentele pot fi introduse până la data de 2 februarie. Și din nou, la data de 22 februarie, în cadrul comisiei, vom vota acest proiect de aviz. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, noi evoluții în domeniul achizițiilor publice. Domnul Ulrich Vlasak are imediat cuvântul. Dámy a pánové, veřejné zakázky... Domnule președinte, domnilor și domnilor, achizițiile publice, în opinia mea, reprezintă subiectul cel mai important, cel mai complicat de pe ordinea de zi a Parlamentului European și a altor instituții europene. Acesta se referă la aproximativ 16% din PIB-ul european total. Atât cheltuiesc autoritățile publice în materie de achiziții bani cheltuiți pe reparația străzilor, cu achiziția de autobuze, construcția de spitale și agrafe de birou. Achizițiile publice sunt discutate de noi, membrii acestei comisii, din perspectiva utilizării fondurilor europene și din perspectiva beneficiarilor ultim, și anume autoritățile locale. Adesea, acești beneficiari au dificultăți când e vorba de a recurge la fondurile structurale. Experiența recentă a Comisiei și a Curții de Conturi ne arată că achizițiile publice reprezintă una din componentele cele mai riscante ale punerii în aplicare a proiectelor europene. Printre erorile cele mai frecvente comise în acest sens, găsim lucruri ca, de exemplu, uh, nerespectarea condițiilor uh, când e vorba de prezentarea de oferte de achiziții. Problema adesea nu are de a face neapărat cu cadrul legislativ existent, ci cu punerea în aplicare a acestuia. În multe orașe, oficialitățile locale nu au o experiență suficientă în materie de legislație. Ei nu sunt pregătiți, nu sunt instruiți în materie de achiziții publice. Ei nu cunosc legislația privind achizițiile publice în aceste condiții nu se pot face progrese în, dome- în zonele respective. Prin urmare, consider că e bine că statele membre sprijină programele de instruire în materie de reglementări în domeniul achizițiilor publice, însă statele membre oarecum complică o situație deja suficient de complicată. Adesea, la nivel local, problemele se leagă de lipsa de, transparenție și, de transparență și de birocrația exagerată. Autoritățile publice au adesea probleme pentru că sunt limitate în capacitatea lor de a oferi servicii publice. De asemenea, există probleme și cu parteneriatul public-privat. Autoritățile locale au de asemenea dificultăți și când e vorba de interpretarea strictă și puristă a legii, această perspectivă trebuie schimbată. În propunerea mea de aviz m-am bazat pe sugestiile făcute de diferite grupuri de interese, cum ar fi Eurocity sau Consiliul Orașelor și Regiunilor Europene. I-am selectat o serie de probleme dintre cele prezentate de autoritățile locale. Aș dori să subliniez o serie de puncte prezente în propunerea mea. I-am discutat-o cu raportorul de la Comisia pentru Piața Internă. Uh, domnul este prezent aici și, de asemenea, cu alți colegi, cu raportorii mei din umbră. Noi am căzut de acord asupra scopurilor ultime și asupra principiilor de autoguvernare și asupra posibilității de colaborare interregională și între autorități, în ideea tocmai de a aplica acestea și în materie de achiziții publice cadrul existent este practic suficient. Adesea însă ne confruntăm cu o aplicare imprecisă sau exagerat de strictă a legislației europene în anumite state membre. Prin urmare, nu se impune o revizuire completă a legislației europene, cauzând astfel și mai multă birocrație. Nu. Ideea este să se aplice așa cum trebuie legislația existentă. De asemenea și precedentele judiciare în acest sens. Și în acest domeniu am realizat ceva progrese împreună cu colegii mei în formularea textului avizului. Vă mulțumim foarte mult, domnule Vlasac. Patru membrii s-au înscris la cuvânt. O să vă rog să nu vorbiți foarte, foarte mult. Domnul Simon. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul și domnilor. Dați-mi voie să mulțumesc raportorului pentru propunerea sa. Dorim într-adevăr să putem discuta acest lucru și să găsim o soluție. Aș avea trei comentarii de făcut. În primul rând, colaborarea între autoritățile locale, paragraful 5 din proiect. Colaborarea dintre autoritățile locale și regionale. S-a făcut ceva în materie, de exemplu, de aprovizionare cu apă în acest sens și, de asemenea, în materie de sisteme de canalizare. În 2007, Curtea Europeană de Justiție a dat un verdict pozitiv în acest sens. Trebuie să luăm acest lucru în considerație și să ne asigurăm că acest drept procesual este inclus în practicile comisiei, fără excepții. Al doilea comentariu se referă la aliniatul 4 din proiectul domnului Vlasac. Parteneriatele public-privat Conținutul a fost foarte clar, dar dificultățile au apărut când am ascultat, când am citit traducerea germană. Cred că traducerile ar trebui verificate, însă în, în engleză se vorbește de parteneriate public-privat, PPP-uri, însă există o greșeală în traducerea în limba germană se vorbește acolo despre totul altceva. Întregul aliniat are un alt caracter, prin urmare. Consider, deci, că înainte de a înainta acest material, eh, traducerile ar trebui revizuite și examinate. În opinia noastră, ca să trec mai departe, recursul la aceste PPP-uri nu va simplifica lucrurile, va duce la incertitudini din punct de vedere legal. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect care se referă la cazuri mai vechi de parteneriat public-privat, chiar înaintea verdictului Curții Europene la care mă refeream. atunci uh, concluzia a diferit mult de cea a Curții Europene. Și în acest uh, domeniu, după părerea noastră, există necesitatea unui regulament la nivel european și în acest domeniu uh, Curtea de Justiție a dat o serie de Uh, hotărâri care stabilesc clar uh, bazele activităților uh, organizațiilor și organismelor publice. Domnul președinte, da, vă mulțumim. Mă bucur că luăm în considerare sistemul sau principiul subsidiarității și acum îi dăm cuvântul domnului Matula. Mulțumesc. Apreciez în mod deosebit propunerea pe care o discutăm astăzi, pentru că, într-adevăr, consider că în ceea ce privește, în special, țările din Est, din recenta aderate, aceste proceduri au creat uh, numeroase probleme. Aș aprecia, în primul rând, această propunere de unificare a normelor privind achizițiile publice și simplificarea cadrului juridic care garantat ar duce, pe de o parte, și la reducerea riscurilor, dar și la o eficiență crescută în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale. De ce spun acest lucru? Pentru că lipsa acestui cadru unic la nivel european în multe situații a dus la o transpunere la nivel național necorespunzătoare, de multe ori complicându-se situația din dorința statelor de a nu crea loc de interpretări. La concret, în România, de unde vin, și în perioada de preaderare, dar și în prezent, este regretabil că perioada de depunere a documentației și perioada de desfășurare a licitației publice de multe ori se poate întinde pe ani de zile, pierzându-se în acest fel fondurile. Această blocare poate avea loc în instanță, deci juridic, și, repet, există riscul, în primul rând, de a pierde fonduri. Tocmai de aceea apreciez ideea de a unifica procedura juridică și normele de achiziție la nivel european. Vă mulțumesc! Ja, danke, Herr Matula. Frau Kollegin Sabine. Vă mulțumim, doamna Ferhain are cuvântul. Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc colegului Flajac, Flașec pentru această propunere și de asemenea vreau să-i mulțumesc pentru uh, cooperarea uh, pe care am avut-o înainte ca el să creeze acest document. În mod evident, cadrul legal la nivel european cu privire la achizițiile publice este clar a fost revizuit în anul 2004, a fost reînnoit, avem o serie de hotărâri ale Curții Europene de Justiție care practic elimină toate neclaritățile care ar put, fi putut să fi rămas. Să fi rămas. Ce rămâne, practic, care este deficitul, acesta se înregistrează la nivelul de transpunere a legislației europene la nivelul statelor membre. Tocmai de aceea salut uh, faptul că domnul Flașec a pus accent pe școlarizare, pe informarea mult mai bună a autorităților locale și regionale. Bineînțeles, aceasta este de responsabilitatea statelor naționale, care, de asemenea, au responsabilitatea de a transpune în legislația națională legislația europeană. Asta pentru a nu apărea dificultățile pe care le menționa domnul Matula. Uh, dificultăți care au apărut în trecut într-o serie de state, de fiecare dată au avut o serie, loc o serie de greșeli la nivelul uh, sau în ceea ce privește alocarea fondurilor europene. Asta din pricina complexelor uh, relații legale. În orice caz, nu cred că este necesar să creiem noi regulamente, noi prevederi. Prevederile pe care le avem sunt suficient de clare, însă ele trebuie să fie implementate într-o manieră mai clară. Salut faptul că pe alocuri luăm în considerare uh, noile responsabilități ale autorităților regionale și uh, locale. Este vorba despre principiul subsidiarității, este vorba despre autonomie. Dacă anumite activități sunt demarate prin intermediul companiilor uh, proprii sau prin uh, intermediul unei companii care a câștigat în urma unui proces de licitație respectivul contract, ei bine, acestea rămân la nivelul, această decizie trebuie să rămână la nivelul uh, autorităților locale și regionale sub atenta supervizare a autorităților statale naționale. În ceea ce privește concesiunile făcute, e clar că pe principiul subsidiarității trebuie să le acordăm uh, libertățile necesare pentru a, a uh, face atribuirile corecte la, nivel, la fața locului autorităților locale și regionale. Vă mulțumim. Vă mulțumesc. Uh, vă mulțumim, stimată colegă. Urmează domnul Gutmans. Thank you. I, I would like to really to thank for Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru aceste sugestii profesioniste. Sunt de acord cu uh, punctul 3, uh, care susține că statele membre trebuie să asiste autoritățile regionale în uh, punerea în aplicare acestui proces. De ce? Pentru că există uh, un nou program numit uh, uh, Urban care ne arată faptul că uneori implementarea proiectelor uh, nu este atât de bună la nivel uh, național. Programul acesta vizează orașele și nu funcționează la fel de bine ca și alte proiecte. Poate că problema vine din uh, cooperare și din sprijinul, ajutor, sprijinul arătat de agențiile naționale autorităților locale și regionale. Și apoi, uh, nu știu cum stă situația în statele vechi ale Uniunii Europene, dar în statele uh, noi uh, pot să vă spun că proiectele PPP nu funcționează deloc în realitate. Și poate se întâmplă astfel din cauza unei lipse de informații, din cauza unei lipse de încredere care există la nivelul comunităților locale sau între uh, guvern și uh, întreprinzători. Oricum, vorbim despre legi noi, despre lucruri complet diferite, dar uh, e nevoie să obținem sprijin pentru astfel de proiecte precum PPP-urile. Mulțumesc foarte mult! Jan Ulrich și mai apoi raportarea. Jan Ulrich. Uh, uh, da, foarte scurte comentarii aș avea de făcut. Aș dori să vă spun că acum nu există un vreun program uh, urban în Europa. Acesta s-a finalizat în 2006. Prin urmare, noi avem acum doar anumite proiecte care se axează pe orașe, dar nu acest program urban care a dispărut în 2006. Și apoi încă un comentariu. Conform raportului Curții de Conturi, una dintre principalele cauze ale erorilor e reprezentată de achizițiile publice. Și nu vorbim doar despre nivelul autorităților locale și regionale. Deci să nu ne axăm doar pe acestea, pentru că sunt vizate toate nivelurile, inclusiv acesta. De fapt, problema este următoarea. Dacă totul este clar, de unde apar erorile de unde apar problemele. Pentru că noi așa avem mereu erori în uh, achizițiile publice. Uh, La această întrebare ne va oferi un răspuns, să sperăm, doamna raportoare, mai apoi uh, comisia va avea cuvântul. Da, sunt raportoarea principală în cadrul comisiei IMCO. Mulțumesc pentru colaborarea strânsă cu domnul Vlașec și vă asigur că comentariile dumneavoastră sunt foarte importante și pentru comisia pe care o reprezint. Care este problema acestor achiziții publice? Sunt folosite pur și simplu ca Uh, unelte pentru diferite scopuri altele decât cele uh, inițiale. Mi-aș dori ca aceste achiziții publice să fie folosite și pentru a îmbunătăți eficiența energetică și pentru uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, etc., dar, din păcate, în momentul acesta lucrurile nu pot fi, nu se pot petrece așa cum ne dorim. Am încercat să aflu ce s-a întâmplat în ultimul timp în legătură cu achizițiile publice, am stat o zi întreagă în fața calculatorului, am uh, căutat pe o serie de site-uri de internet și uh, această muncă este una titanică pe care nu cred că vreo autoritate locală sau regională și-o poate asuma. Prin urmare, avem nevoie de o coordonare a activităților comisiei pentru rezolvarea acestor probleme și, de asemenea, comisia trebuie mai întâi de toate să ajute la, în cadrul implementării sau în procesul de implementare regiunile, autoritățile locale, etc. Prin urmare, trebuie să oferim programe de școlarizare, manuale, etc. Nu trebuie pur și simplu să, îmbună, să îngreutățim uh, permanent situația prin uh, crearea de noi și noi prevederi, prin uh, punerea în aplicare a noi și noi principii, pentru că am văzut ce s-a întâmplat până în momentul de față. Toate acestea au dus pur și simplu la o povară administrativă exagerată în acest dom- domeniu și e clar că situația trebuie să fie simplificată, pentru că uh, problema nu este legată de prevederile în sine, ci de modul în care sunt implementate aceste uh, prevederi. Vă mulțumim pentru acest, uh, această intervenție. Cineva din partea Comisiei dorește să ia cuvântul? Se pare că reprezentanții Comisiei nu pot uh, să, ajunge la o, să ajungă la o concluzie sau totuși? Da, vă rog, aveți cuvântul. internal market. Mulțumesc, mă exprim în numele Direcției Generale pentru Piața Internă și Aș dori să vă spun că toate rapoartele elaborate în Parlament ne sunt de ajutor. Suntem conștienți de problemele subliniate de doamna raportor și de domnul Râle acum. Și cu siguranță ne vom axa pe uh, rezultatul uh, audierilor rezultate în urma acestui raport. Comisia se axează pe o abordare mai uh, vastă pentru a oferi orientări clare pe site-urile sale. Și toate informațiile trebuie grupate pe acest uh, site pentru ca autoritățile locale să aibă acces la un set coordonat de norme fără să petreacă prea mult timp uh, căutând pe internet. Deci trebuie să le arătăm care sunt posibilitățile conform legii europene. Deci uh, chiar suntem uh, angajați în acest proces de luare în considerare a recomandărilor acestui Parlament. Da. Vă mulțumim. Uneori o zi este suficientă pentru a vedea cât de dificilă este situația. Acum, în încheiere, domn, are cuvântul domnul Vlașek. Já bych chtěl jenom potrhnout to, že se musíme spojit k tomu, abychom co nejrychleji ta opatření udělali. Trebuie să subliniez faptul că e nevoie să ne unificăm pentru a implementa toate aceste măsuri. Dacă reușim să simplificăm uh, legislația, atunci uh, aceasta va fi o măsură foarte bună împotriva crizei. Autoritățile publice, cu siguranță, uh, au anumite rezerve pentru a finanța proiecte și dacă există întârzieri la plăți, uh, atunci tot mai multe autorități publice ajung să dea faliment. Prin urmare, e interesul nostru să simplificăm procesul și să-l facem mai transparent. Cu toate acestea, consider că vom beneficia de foarte mult sprijin din partea uh, președinției uh, spaniole. Ascultând uh, prezentarea secretarului de stat spaniol, am înțeles că prioritatea sa este simplificarea regulilor în acest domeniu și clarificarea tuturor detaliilor legate de controle. Iar aceste punct este unul pe care trebuie din nou să subliniem și asupra căruia să obținem un acord. Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Vă mulțumesc pentru toate acestea. Vreau să decidem încheierea ședinței, însă vă aduc aminte că mâine dimineața la ora 9 vom relua discuțiile.